So let's uh, start our meeting. Haideți să începem reuniunea noastră. We are going to take uh, the next two. O să ne ocupăm de următoarele două puncte de până de zi la oaltă în această ședință îi salutăm pe autorii acestui uh, studiu al Departamentului de Politici, anume costul corupției în țările în curs de dezvoltare, cei doi domni care vor uh, prezenta concluziile lor și apoi trecem la schimbul de uh, păreri în ceea ce privește avizul DV privind raportul din proprie inițiativă al LIBE în privința luptei împotriva corupției. și corupția practic uh, reduce eficiența ajutorului. Finanțarea ilicită s-a estimat la un triliard de eh, dolari în acest an. Și asta nu face decât să dreneze resursele uh, popoarelor sărace. Uniunea Europeană a făcut tentative de a încercat să elimine corupția în aceste țări și unor chiar în țările vecine, dar uh, progresele înregistrate au fost destul de mici în țările în curs de dezvoltare și este momentul ca Uniunea Europeană să consolideze uh, sistemele naționale anticorupție în țările în curs de dezvoltare, precum și măsurile anticorupție uh, care au fost puse în aplicare de partenerii UE. Uh, mă bucur să le urez bun venit uh, autorilor acestui raport. Uh, găsiți copiii la intrare. Cei doi domni sunt consilieri principali la Institutul Christian Nicholson din Norvegia. Vă sugerez să le dăm cuvântul înainte de a da cuvântul și lui Ignacio Corao, raportorul DV pentru aviz. Acest raport va fi un follow-up al rezoluției privind uh, uh, spălarea de bani, rezoluție ACRIM, care a fost adoptată în 23 octombrie 2013. Rezoluția a subliniat recomandări pentru lupta împotriva corupției și dau acum cuvântul experților noștri care ne vor prezenta acest raport. În orice ordine doresc, câte 10 minute fiecare. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc în primul rând pentru ocazia de a ne prezenta concluziile acestui studiu. Vreau să încep cu unele dintre cifrele pe care le-am prezentat în studiul nostru în ceea ce privește costul corupției. Așa cum a menționat uh, președintele, studiul unei campanii a descoperit că un triliard de dolari se pierd anual prin fluxuri ilicite și un studiu uh, din partea inițiativei pentru integritate a descoperit că între 2003 și 2012 6,6 triliarde de dolari au fost pierduți în țările în curs de dezvoltare. Având în vedere că vorbim de ajutoare de 100 de miliarde de uh, dolari anual, din care mai mult de jumătate sunt oferiți de Statele Unite, vedem că pentru fiecare dolar de ajutor de dezvoltare care ajunge în țările de, în curs de dezvoltare, 10 dolari dispar în uh, uh, fluxuri ilegale de numerar. Avem cifre în această privință, dar cifrele legate de corupție sunt mai puțin clare. Unele dintre estimări spun că aproximativ 5% din PIB-ul global se pierde prin corupție și între 20 și 40 de miliarde de euro se fură din bugetele țărilor în curs de dezvoltare. Dacă facem o comparație cu ajutoarele primite, vedem că uh, reprezintă 20-40% uh, din ajutoarele primite. În studiu recunoaștem că e dificil să măsori aceste costuri și, firește, poți pune la îndoială metodologia folosită. Dar, cu toate acestea, chiar dacă cifrele nu sunt complet exacte, sunt uh, șocante în continuare, pentru că sunt sume foarte mari mai ales din uh, perspectiva unei țări în curs de dezvoltare. Și aceste sume periclitează dezvoltarea acestor țări. Nu putem spune întotdeauna că impactul este direct, dar există probe clare de corupție și fluxuri uh, ilicite de numerar care au un impact negativ asupra dezvoltării. Și impactul este disproporționat asupra săracilor. Se subminează calitatea serviciilor publice, și se periclitează mediul. Multe dintre aceste puncte sunt uh, importante. Se aduc argumente cum că dezvoltarea poate fi realizată și în ciuda corupției, dar în același timp ce fel de dezvoltare ai obține într-un asemenea mediu? Și multe dintre observațiile făcute de mine sunt un indicator al ceea ce s-ar putea întâmpla în cazurile în care corupția este lăsată uh, necontrolată. Deși aceste cifre sunt deprimante, n-ar trebui să fie o justificare pentru a renunța la ajutoarele date țărilor în curs de dezvoltare. Vom uh, oferi în continuare asistența acestor uh, țări, dar uh, amenințarea corupției la adresa dezvoltării înseamnă că trebuie să facă și mai multe pentru a combate acest fenomen și pentru a ne asigura că ajutoarele ajung la beneficiarii vizați. Și cu asta îi dau cuvântul expertului care va discuta tocmai despre aceste puncte. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru invitație. Colegul meu Nils ne-a spus de ce contează corupția. Nu este doar ceea ce e bine să facem, ci și ceea ce este inteligent să facem. Mai puțină corupție înseamnă mai multă eficiență ajutorului. O să vă spun ce face UE în momentul de față ca actor în domeniul dezvoltării pentru a curma corupția, vă analiza cât de bine se descurcă și vă oferi recomandări pentru ce ar putea face în continuare. Mesajul principal pe care vrem să-l livrăm este că UE ar putea face mai multe și ar putea beneficia dacă ar face mai multe și țările în curs de dezvoltare ar beneficia și ele în această situație. Comisia trebuie să dezvolte o strategie coerentă pentru controlul corupției în țările în curs de dezvoltare și să aloce resursele adecvate pentru a combate acest fenomen dincolo de vecinătatea sa imediată. În următoarele 10 minute voi elabora asupra patru puncte din raport. În primul rând, nevoia de a prioritiza această uh, problemă și de a oferi resursele adecvate. În al doilea rând, Uh, faptul că abordarea strategică actuală este inadecvată. În al treilea rând, uh, rolul cheie al partenerilor de implementare și, în al patrulea rând, importanța construirii unui sistem de integritate național puternic în țările partenere pentru un control eficient al corupției. Trecând la primul subiect, resursele adecvate și prioritizarea, cred că este punctul fundamental și cel mai direct UE nu, nu prioritizează lupta anticorupție în țările în curs de dezvoltare și alocă foarte puține resurse acestui scop. Și din punctul nostru de vedere avem nevoie de mai multă experiență in-house pentru a disemina aceste fonduri și pentru a controla cum sunt ele cheltuite. Mai multe inspecții la fața locului, uh, instrumente privind uh, audituri, uh, Uh, randomizate, mai bune instrumente de diagnostic, uh, fișe de verificare pentru a identifica elementele periculoase. Toate astea ar duce la mai puțină corupție în programele de ajutor. Există un contrast clar între nivelul de importanță al măsurilor uh, anticorupție în Europa și în țările vecine față de nivelul de importanță acordat în țările în curs de dezvoltare. Ambiția și hotărârea pe care o vedem întotdeauna în, uh, în partea internă nu se răsfrânge și în partea externă. În ciuda uh, succesului anumitor uh, măsuri anticorupție pentru țările candidate, strategia actuală nu se gândește la modul în care corupția poate fi minimalizată prin ajutoarele pentru dezvoltare. UE ar putea cheltui ajutoarele mai eficient dacă ar stabili drept prioritate controlarea corupției în țările în curs de dezvoltare. Al doilea punct, um, inadecvarea abordării strategice actuale. Vrem să subliniem că trebuie să avem un pic de context pentru a înțelege de ce situația actuală este așa cum este. Strategia actuală a Comisiei a fost dezvoltată pentru state membre și pentru țări în curs de aderare și țări candidate. Am nevoie de un plan clar pentru minimalizarea corupției în eforturile de dezvoltare. Nu e suficient doar să verificăm fondurile proprii și să ne bazăm pe audituri. Strategia actuală pune accentul pe condiționalitate, dar nu explică în detaliu modul în care aceasta ar trebui să fie aplicată pentru a avea un efect asupra comportamentului corupt. Deloc surprinzător, strategiile UE pentru cele mai corupte țări din lume au foarte puține referințe la, corupții, la corupție sau anticorupție. Deci avem nevoie de o strategie pentru a sprijini eforturile anticorupție în aceste țări, care să nu se bazeze exclusiv pe audituri sau pe reforme ale gestionării banilor publici și pe speranța că va funcționa condiționalitatea. Dacă Uniunea Europeană are un rol uh, mai activ pentru a consolida uh, reformele instituționale în țările partenere, vom vedea o eficiență mai mare a ajutorului. Ar trebui să acordăm o atenție specială strategiilor pentru statele fragile, deci în orice uh, plan de acțiune viitor pentru ajutarea de dezvoltare. Coerența de politici între securitate și anticorupție ar trebui să fie o prioritate atunci când mergem mai departe. Al treilea punct în ceea ce privește rolul cheie al partenerilor de implementare este să subliniem că UE trebuie să se asigure că, exist, că se adoptă măsuri de anticorupție de către partenerii de implementare. Așa cum am spus în raport, veriga cea mai slabă nu o reprezintă sistemul propriu al Uniunii Europene de control al acestui sistem de corupție, ci în felul în care gestionăm uh, uh, situațiile în care aceste fonduri sunt implementate de părți terțe. Evident, putem să dăm vina pe parteneri, cum ar fi Consiliul Europei și uh, alt, alte organisme Uh, care se ocupă de implementarea concretă a acestor programe, însă Uniunea Europeană nu poate utiliza acești parteneri de încredere și în afara Uniunii Europene. În țările în curs de dezvoltare, programele UE sunt implementate prin ONG-uri, prin subcontractanți sau prin alți donatori multilaterali, internaționali, fără a ști foarte bine cum se monitorizează, cum se evaluează, cum se uh, analizează situația. Și, în final, aș vrea să subliniez faptul că trebuie să construim ceea ce noi numim un sistem național de integritate eficient, tocmai pentru a lupta în mod clar împotriva corupției. Și Uniunea Europeană ar trebui să fie mai activă pentru a sprijini punerea la punct a unor astfel de sisteme naționale în acele țări care primesc ajutor european indiferent dacă programele sunt implementate de către Uniunea Europeană uh, direct sau prin diferiți parteneri, dar am în vedere că e vorba de sprijin de la bugetul european. Deci e nevoie de linii îndrumătoare pentru staff, pentru personal, pentru a ști exact cum anume trebuie acționat și Uniunea Europeană împreună cu ceilalți donatori ar trebui să uh, încurajeze crearea unor sisteme de control foarte stricte Uh, sisteme utilizate la nivel local uh, de guverne prin diferite proceduri deschise și mecanisme de contabilitate în așa fel încât cetățenii să poată avea un control asupra acestor fonduri. Însă, deocamdată, prea puține sunt făcute în acest sens, am în vedere și volumul ajutorului acordat. Și, în final, mi s-a părut că Uniunea Europeană, ca și actor de dezvoltare, este în urma celorlalți donatori în momentul în care vine vorba de lupta împotriva corupției și mare parte dintre inspecțiile inopinate și verificări se bazează doar așa pe o listă de criterii. Și asta nu ne permite să sprijinim pe cei care sunt adevărați campioni ai integrității, care luptă împotriva corupției, într-adevăr, în aceste țărtețe. Și, în concluzie, recomandarea noastră către Parlamentul European este următoarea. Sper că veți iniția un proces, o strategie de dezvoltare în domeniu pentru că a putea susține diferite proceduri de management al riscului în țările în curs de dezvoltare și trebuie îmbunătățite sistemul de gestionare a bugetelor și a surselor alocate prin cooptarea diferiților parteneri, părți terțe în acest proces. De asemenea, trebuie examinată îndeaproape uh, um, ce atitudine este cea mai eficientă în momentul în care apar cazuri de corupție și care ar putea fi diferiții factori utilizați pentru a evalua uh, pragul de risc. Lupta împotriva corupției deocamdată nu este suficient de coordonată, pare fărâmițată, fragmentată. De asemenea, e nevoie de punerea la punct a unor linii îndrumătoare pentru a uh, preîntâmpina diferite situații și pentru a se asigura că diferiții parteneri sunt înzestrați cu mecanisme de luptă împotriva fraudei și a corupției, mecanisme cât mai performante. Și un astfel de sprijin trebuie să fie însoțit și de un plan de evaluare a riscurilor și trebuie să vedem cât de eficiente sunt aceste măsuri de uh, luptă împotriva corupției. Și ar fi foarte util să avem niște linii îndrumătoare și de asemenea și în ceea ce privește condiționalitatea în momentul în care monitorizăm cazurile de corupție depistate. Și în final, Vrem să subliniem că sperăm că veți înregistra în continuare progres pentru a preîntâmpina pierderea aceasta de fonduri la diferite niveluri și că veți reuși să construiți acele competențe necesare în rândul administrației țărilor terțe pentru a evita frauda fiscală și pentru a permite o colaborare internațională cât mai bună în momentul în care uh, sunt transferate aceste fonduri, în așa fel încât să se evite orice formă de fraudă agresivă. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări și acum o să începem discuțiile noastre și mai întâi dau cuvântul domnului Ignacio Corao, care este raportorul nostru. Vă rog. Grazie, grazie Presidente. Vă volevo ringraziare innanzitutto. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc celor doi ra- uh, raportori, celor doi experți care au intervenit. Mulțumesc pentru toate aceste informații. Schimbul nostru de opinii se face pe baza unui text care încă nu e gata, pentru că nu avem deocamdată raport. Și redactarea acestea încă nu a început. Deci, e clar că e o temă pe care dumneavoastră ați abordat-o, ați ilustrat-o și e foarte important. În cadrul acestui raport, cum ar fi, spre exemplu, evitarea fraudei fiscale, evaziunii fiscale sau uh, raportul referitor la finanțarea pentru dezvoltare, e clar că am reușit să evocăm cât reprezintă costurile pe care le reprezintă o astfel de corupție în țările terțe. Dumneavoastră a spus că e vorba de un trilion de dolari pe an. Uh, pentru, și că pentru un, un dolar care ajunge la destinație, 10 de fapt dispar undeva, cumva, în aer. E clar că e vorba de o problemă enormă și e clar că aceasta trebuie să fie în atenția noastră dacă vrem într-adevăr să acționăm în mod eficient în aceste țări în curs de dezvoltare. Eu cred că e foarte clar pentru toată lumea. Corupția reprezintă o frână imensă în calea dezvoltării economice și are un efect devastator asupra populațiilor celor mai sărace. Și în acest aviz pe care îl vom redacta, exact, uh, și vom face acest lucru pentru Comisia Libe pe fond, vom aborda acest aspect, pentru că ai o ocazie minunată de a face acest lucru. Eu cred că Există o legătură strânsă între guvernanța transnațională, corupția și prejudiciile față de mediu. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă prin corupție? Se creează niște uh, condiții favorabile pentru țările bogate care vin și exploatează anumite resurse și creează acolo niște prejudicii și daune irreversibile pentru mediu, uh, pentru dezvoltarea ulterioară a acestor țări uh, terțe. Și iată, este un alt aspect și acesta, iar prin, în acest sens, ajutoare, ajutoarele pentru dezvoltare pot fi un element pozitiv, tocmai pentru a include și criterii de mediu și vom încerca să propunem niște norme care să fie diferite față de cele în vigoare în momentul de față. Eu cred că ar trebui ca acest lucru să se afle în centrul um, agendei de lucru pentru perioada de după 2015, pentru că toată lumea a subliniat acest lucru. Uh, programul acesta de agenda aceasta de lucru trebuie să includă și exemple foarte bune, exemple care au, pot fi un element pozitiv Uh, demn de urmat, nu numai în Uniunea Europeană, ci și măsuri care au fost luate, spre exemplu, în țările terțe, cum ar fi Liberia, măsuri luate de administrația de acolo. Evident, nu sunt cazuri perfecte, dar sunt prime bune intenții pe care trebuie să le încurajăm. Și în lupta aceasta împotriva fluxurilor uh, financiare ilicite, împotriva fraudei și evaziunii fiscale, putem să avem o astfel de acțiune. Ne putem gândi, spre exemplu, și la mobilizarea societății civile pentru a lupta împotriva acestui fenomen, uh, printr-o conștientizare și informare mai bună, uh, prin întărirea democrației. Și aici fac o legătură cu cel de-al patrulea punct din discursul domnului Johnson, care s-a referit la uh, întărirea guvernanței și a capacităților administrațiilor diferitelor state cu care întreținem astfel de relații, tocmai pentru a lupta în mod eficient împotriva corupției. Se pare că există uneori uh, în rândul acestor țări dorința de a lupta împotriva corupției. Așa că eu cred că trebuie să, lupta, să lucrăm foarte mult pe administrația publică. E nevoie de măsuri eficiente, tocmai pentru a bloca, pentru a confisca, pentru a uh, îngheța anumite bunuri care uh, ar alimenta rețele de traficanți. Evident, în Uniunea Europeană avem legislație în acest sens, o legislație foarte avansată, deci e foarte ambițios să încercăm să avem acest lucru și la nivel de țări în curs de dezvoltare. E vorba de datoria noastră. Noi suntem cei care putem să contribuim în mod pozitiv uh, la preîntâmpinarea acestui fenomen, mai ales dacă e vorba de un raport, un raport redactat în Comisia Libe. Deci, măsuri eficiente pentru a întări cooperarea polițienească, reciprocitate, un schimb mai mare de informații, o îmbunătățire a normelor în vigoare, a legislației, uh, norme de anchetă mai eficiente și așa mai departe. E vorba de anchete specializate și mă refer aici și de anchete cu caracter intruziv, tocmai pentru a găsi, spre exemplu, martor, martor cărora să le putem oferi măsuri de protecție și care pot fi un element decisiv tocmai pentru a lupta împotriva corupției la nivel înalt, uh, la perceperea uh, unor fonduri în mod abuziv și așa mai departe. Dumneavoastră ați vorbit despre o cifră undeva între 20 și 40%, deci nu cifre mici, nu sume mărunte, 20 până la 40% din uh, sumele acordate pentru dezvoltare, e clar că va trebui de datoria noastră să găsim niște mecanisme transparente și eficiente pentru a lupta împotriva acestui fenomen de corupție, în așa fel încât fondurile Uniunii Europene să ajungă acolo unde trebuie pentru a încuraja posibilitățile de creștere pentru aceste țări și pentru asta e nevoie de controle și pentru asta e nevoie într-adevăr de o atitudine concretă, eficientă, utilă. Vom avea oricum ocazia să ne referim din nou pe aceste subiecte în momentul în care vom avea un text specific și asupra căruia cred că vom lucra cu toți împreună. Putem lupta împotriva corupției prin transparență, prin participarea societății civile printr-un nivel sporit de răspundere, atât pentru noi cât și pentru interlocutorii noștri, și de asemenea printr-o implicare concretă, aplicare concretă a statului de drept. Pentru că, de fapt, acesta este punctul asupra căruia cred eu că va trebui să ne concentrăm pe viitor. Mulțumesc! Ok, thank you. Now... Mulțumesc! Și acum aș vrea să dau uh, cuvântul celorlalți colegi care nu sunt raportori din umbră, Alice Line, din partea grupului socialiștilor și democraților. Dar dacă altcineva din partea PPE dorește să intervină pentru că raportorul PPE din umbră nu este, atunci, bun, Alice, te rog. Grazie. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc uh, uh, experților care au intervenit, pentru că ne-au prezentat uh, niște cifre foarte utile, tocmai utile pentru munca colegului nostru Corau, dar și pentru munca noastră a raportorilor din umbră. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Există o legătură foarte puternică între lupta împotriva corupției și întărirea instituțiilor a capacităților administrative. Uh, Um, simțul de răspundere față de cetățeni, posibilitatea de a trage la răspundere anumiți, anumite persoane în fața societății, acestea sunt elemente importante și în acest sens, în noul cadru, după 2015, în cadrul noii agende de lucru, e bine să avem un astfel de obiectiv care să fie în mod specific consacrat uh, împotriva, a luptei împotriva fraudei și a corupției. Deci transparență, simț de răspundere, e vorba de uh, punctul numărul 16. Mie mi se pare că e un pas înainte foarte bun. Acum, aș vrea să vă adresez o întrebare. Știm care este importanța acestor indicatori indicatori care ne permit să decontăm așa fiecare țintă în parte. Uh, eu aș vrea să vă întreb, cum putem face pentru a avea niște indicatori siguri? sigur în ceea ce privește bună guvernanță, care mm, într-un oarecare fel e greu de măsurat concret și mai ales cum putem avea indicatori pentru a măsura concret lupta împotriva corupției. Pentru că, de fapt, corupția are un impact enorm asupra dezvoltării, asupra ajutoarelor acordate, asupra capacității de a oferi servicii publice, lucru fundamental în societate. Și, evident, indirect are uh, influență și asupra inegalităților. Și am putea spune că, de fapt, corupția E un fel de taxă regresivă care, de fapt, este plătită de păturile cele mai vulnerabile ale societății. De aceea e foarte important să luptăm împotriva acestui fenomen. Și v-ați referit și la un punct esențial asupra căruia noi tocmai am votat o rezoluție săptămâna trecută, și anume fluxurile financiare ilicite, evaziunea, uh, uh, frauda fiscală, toate aceste lucruri sunt de fapt legate de corupție și dumneavoastră ați amintit care este dimensiunea, dimensiunea enormă a acestui fenomen, în așa fel încât pe viitor s-ar putea să fie puse sub semnul întrebări toate politicile noastre de ajutor și de asistență pentru dezvoltare, pentru că de fapt uh, se retrage din, pe de o parte ce am acordat noi pe, altă, pe de altă parte. De aceea, cred eu că trebuie să lucrăm pe transparență. În rezoluție, săptămâna trecută, noi am cerut o transparență totală în ceea ce privește beneficiarii finali, firmele, fundațiile, trusturile, toți cei care beneficiază de aceste fonduri, în așa fel încât să evităm ca niște firme fantomă sau uh, fundații fantomă să nu vină și să mascheze anumite fonduri care de fapt provin din fraudă fiscală și care de fapt provin din uh, Uh, evaziune fiscală și care ulterior ar putea fi introduse în uh, economie și să fie astfel reciclate în momentul în care nu sunt utilizate de organizații teroriste, spre exemplu, sau eu știu, uh, alte tipuri de uh, organisme uh, ilegale. Și cred că în acest sens noi trebuie să mizăm pe transparență. Și întrebarea mea este următoarea. Avem în acest sens niște instrumente la nivel internațional uh, pentru că există o inițiativă, uh, spre exemplu, în domeniul industriei minierne, miniere extractive. Știm că ea există, dar care este impactul ei? În obiectivul numărul 16, de asemenea se evocă acest lucru și anume, în ce măsură țările în curs de dezvoltare sunt și reprezentate în momentul în care au dezbateri la nivel internațional aici. Noi am vrea ca aceste țări să fie mai mult implicate și uh, angajată în aceste instrumente de luptă împotriva fraudei și a corupției, pentru că ele trebuie să participe la un fel de entitate interguvernamentală pentru a reduce frauda fiscală, pentru că nu ne putem permite să dezvoltăm efici- instrumente eficiente dacă nu implicăm în mod direct și administrațiile uh, care există în aceste țări, mai întâi de toate. Așa că aș vrea să vă mulțumesc. Odată ce raportul va fi gata, Evident, vom depune toate eforturile necesare pentru a-l completa și ultima, un ultim aspect pe care vreau să-l subliniez este următorul. Chiar în momentul în care se încearcă să se atragă anumite investiții în țările în curs de dezvoltare, în momentul în care vrem să încheiem niște acorduri bazate pe anumite acorduri uh, și de tip fiscal, exonerări, e clar că și acolo e vorba de o oarecare formă de, uh, de, de, de corupție sau de fraudă, pentru că uh, E vorba de piețe foarte rentabile, nu? Și tocmai de aceea, din acest punct de vedere, noi ne dorim mai multă transparență și ne dorim aplicarea anumitor instrumente care să ne permită să avem o privire de ansamblu, dar și specifică, țara pe țară. Thank you. Actually, Ellie is the only known shadow. Mulțumesc. Elis este singurul raportor din umbră în sală care este prezent în uh, această după amiază. Dar oricine altcineva mai dorește să interne poate să facă. Domnul Țelăr. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc pentru studiul pe care l-ați făcut și pentru prezentarea pe care ne-ați ținut-o. Citind acest studiu, îmi dau seama că nu putem decât să fim frustrați ați dat exemple și ați uh, spus uh, lucruri pe care le-am bănuit uh, dintotdeauna, însă acum ați trecut totul pe hârtie, negru pe alb. Putem vedea unde există sprijin bugetar, care trebuie însoțit de niște orientări pentru modul în care poate fi eliminată corupția, pentru că altfel banii nu sunt folosiți așa cum trebuie. Se spune că trebuie să luptăm cu terorismul sau să depășim uh, crize și ne se mai spun și alte lucruri, după care uh, practic ne spuneți că există exact aceste situații pe care noi uh, dorim să le eliminăm. Ne dorim bună guvernanță, dorim să luptăm cu corupția, Însă ne învârtim puțin în uh, cerc. Cum putem uh, rezolva această problemă? Cred că trebuie să analizăm puțin sistemul de ajutoare bugetare, să vedem care este cea mai uh, fezabilă abordare în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Poate nu acesta este sprijinul bugetar, poate ar trebui să explorăm și alte căi. Poate avem nevoie de o mai bună protecție Poate ar trebui să ne putem asigura de faptul că banii uh, care se doresc a îmbunătăți situația din aceste țări chiar ajung la beneficiarii finali pentru care au fost uh, gândiți banii și că nu ajung în bujnarele unora care se uh, îmbogățesc pe spatele oamenilor suferinți. Mulțumim, doamna Hoibel. Mulțumesc, mulțumesc pentru acest studiu cred că demonstrează foarte clar cât de important e să vedem cum sunt cheltuiți banii, dacă sunt sau nu folosiți așa cum uh, ne dorim. Spuneți clar că există întotdeauna uh, prea puțină evaluare și monitorizare, că oamenii nu uh, analizează până la capăt ce se întâmplă cu banii. N-aș vrea să repet toate, uh, toate acele aspecte pe care le-ați enunțat dumneavoastră. Multe dintre lucrurile pe care le-ați spus uh, uh, sunt unele în care cred și eu. Eventual aș putea să mă refer la fluxurile financiare ilicite, la evaziunea fiscală și să subliniez aici câteva lucruri. Un fenomen de genul acesta are legătură cu celelalte. Ele merg mână în mână corupția și uh, fluxurile financiare ilicite. Însă cred că n-am făcut tot posibilul aici, în Europa, dacă e să vorbim despre evitarea plății taxelor. Adesea acestea sunt uh, lucruri care se întâmplă și la nivel multinațional și um, pot să spun că sunt companii internaționale care mută banii dintr-un stat în altul practic este o formă ascunsă de evitare a plății taxelor. Vorbim până la urmă despre uh, banii publici în cazul nostru și de aceea cred că ar trebui să monitorizăm îndeaproape ce se întâmplă cu aceste fenomene și în Europa. Mulți vorbesc despre transparență. Da, transparența este foarte importantă, însă se mai pune și problema voinței politice. Ați spus că prioritățile noastre s-au schimbat. Câteodată ele se schimbă pentru că există noi uh, cerințe, însă uh, în principiu trebuie să luăm uh, în considerare toate aceste elemente împreună și nu ar trebui să permite ca prioritățile să uh, fie schimbate atât de repede. Poate ele trebuie integrate, articulate unele cu celelalte pentru a putea uh, da un ajutor așa cum ne dorim. Există legături între toate zonele în care intervenim. Prin urmare, dacă am avea politici consecvente, uh, Uh, ar trebui să ne axăm pe ele. N-ar trebui să stabilim doar liste cu priorități pentru că acestea nu duc la nimic. Acesta era un comentariu pe care doream să-l fac. Mai doream și să spun că în Europa mai putem face și alte lucruri mai bine. Cred că ar trebui să vedem ce s-a făcut în statele uh, europene trebuie să vorbim despre uh, paradisurile fiscale, pentru că avem paradisuri fiscale și în Europa. Iar dacă noi nu ne facem uh, noi înșine temele, cum putem să cerem asta de la alții, cum putem să le solicităm să aibă sisteme fiscale uh, durabile, câtă vreme ei știu ce se întâmplă în Europa. Cred că putem schimba informații prin sistemul de raportare de la țară la țară pe care îl avem Putem spune acestor state că dacă păstrează confidențialitatea în legătură cu taxele, nu vom putea lupta cu corupția. Aceste lucruri trebuie însă uh, rezolvate la nivel european pentru a putea să le abordăm apoi la nivel uh, mondial. A trebuit să ne uităm puțin și la companiile noastre care operează peste tot în uh, lume. Și cred că nu trebuie doar să alergăm după aceste companii, ci să avem uh, și reguli uh, obligatorii de um, răspundere corporativă socială. Cred că dacă există și voință politică, putem ajunge să vorbim și despre transparență. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Sanchez. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem de acord asupra faptului că, de fapt, corupția afectează dezvoltarea economică, mai ales în țările în curs de dezvoltare și aș dori să mă concentrez pe originea acestor activități și impactul lor în aceste țări. Corupția, evident, are un impact foarte negativ, mai ales în ceea ce urește bunăstarea cetățenilor și duce la instabilitate guvernamentală, pentru că niciun, guvern, niciun partid politic nu uh, uh, se baz, își bazează programul de lucru pe corupție și atunci e clar că duce la acest, această atitudine duce la o lipsă de încredere în clasa politică și în instituții, pentru că instituțiile sunt percepute ca fiind și focare de probleme și nu posibilități de soluții. Și asta e o problemă pentru întreaga democrație, pentru procesul de democratizare în curs în multe din aceste țări. Apoi, capacitățile instituționale. E clar că de multe ori se acceptă proiecte de către funcționari pentru, în funcție de câștiguri și beneficii și nu neapărat pentru utilitatea acelor proiecte. Și comentez acest lucru pentru că e clar că un impact direct asupra serviciilor publice și asupra oamenilor cel mai defavorizați. Apoi, în momentul în care funcționarii nu sunt aleși, e clar că pot uh, să fie uh, numiți în funcție de loialitatea lor și nu neapărat de competențe. Și e clar că aici există o legătură între restrângerea libertăților civile, restricționarea acestora și corupția. Spre exemplu, dacă se încredește libertatea de manifestare, libertatea de gândire, libertatea presei, e clar că societatea devine coruptă. Și în ceea ce privește uh, țările în curs de dezvoltare, noi suntem de părere că este foarte important să avem o structură economică viabilă a statului, pentru că dacă nu există o politică um, de redistribuire a bogăției, atunci se încurajează uh, Uh, crearea unei elite privilegiate, o elită economică care vine și ocupă și spațiul politic. Și redistribuirea acestei bogății este un element cheie, pentru că nu putem să așteptăm ca oamenii să se implice în politică sau să cere transparență în momentul în care, de fapt, ei trebuie să facă față unor necesități de bază pentru a supraviețui așa cum am mai spus, societatea civilă este un element cheie și um, competențele acordate, capacitățile acordate acestei societăți civile sunt foarte importante, însă asta nu se poate face dacă nu avem o redistribuire egalitară a bogăției, mai ales prin politici fiscale. Și ce poate face în acest sens Uniunea Europeană? Ei bine, noi uh, trebuie să pariem pe condiționalitate și pe dezvoltare plecând de la aceste condiționalități, pentru că dacă nu vom, vom uh, încuraja corupția. Pentru că dacă e să utilizăm aceste reguli, țări precum a mea n-ar mai fi primit fonduri europene pentru instituții și partide care, în mod clar, în uh, țara mea sunt corupte. Însă am, nu am nicio îndoială că fondurile europene au contribuit foarte mult la dezvoltarea în țara mea și deci au contribuit foarte mult și la bunăstarea oamenilor. Așa că noi trebuie să fim coerenți în politica noastră externă, mai ales politica comercială. Deși de multe ori există un nivel de, uh, uh, de echivalență între politicile economice dezvoltate și nivelul de corupție. Și e clar că e vorba de metode uh, de lucru uh, uh, diferite. Dacă, spre exemplu, pariezi pe lupta împotriva, lupta împotriva corupției, poți, spre exemplu, să salvezi anumite resurse naturale. Mai mult decât atât, ne punem întrebarea, cine are de câștigat de pe urma corupției în țări terțe? Cine în Uniunea Europeană? Și, așa cum spunea și ele adineori, e clar că întreprinderile noastre sunt uh, specialiste în uh, evaziune fiscală și în crearea iluziei. Uh, de aceea ar fi incoerent să discutăm despre aceste probleme doar așa, din punct de vedere al dezvoltării, din punct de vedere al DEVE și să uităm de asta în Comisia INTA. De aceea cred eu că ar trebui să folosim această ocazie pentru a face această legătură, această coerență și ar fi foarte interesant să punem la punct niște propuneri în așa fel încât Uniunea Europeană să contribuie la transparența sistemelor judiciare în țările în curs de dezvoltare, care sunt un element cheie pentru a lupta împotriva corupției, evident în momentul în care se respectă anumite principii. Okay, thank you, Mr. Neuser. Next, please. Mulțumim, domnul Neuser. Mulțumesc, Aș dori să mulțumesc și eu uh, vorbitorului. Cred că subiectul este foarte important. Aș dori să încep prin a spune că n-ar trebui să purtăm o discuție în care să spuneți că avem, uh, pe de-o parte, Uniunea Europeană și că ne vom asigura că uh, în celelalte state corupția Uh, se va diminua. Trebuie să ne gândim puțin și la propriile noastre state. În uh, conformitate cu estimările, aproximativ un miliard de euro se pierd anual prin evitarea taxelor, uh, prin evaziune fiscală, prin muncă la negru. Vorbim despre sume uriașe aici și cred că trebuie să reținem acest lucru, că vorbim despre o provocare și pentru Uniunea Europeană. Dacă ne dorim uh, să existe Europa pentru cetățeni, atunci să știți că cetățenii ne doresc să abordăm într-o manieră proactivă această problemă. Eu cred că noi, Uniunea Europeană, dacă nu facem asta, vom fi lipsiți de perspective pentru viitor. Apoi, în ceea ce privește uh, veniturile din taxe care sunt oferiți uh, cu bune intenții statelor în curs de dezvoltare, e bine, banii trebuie mai bine monitorizați, procesul trebuie să fie uh, transparent și trebuie să știm că aproape peste tot uh, se încalcă regulile, însă întrebările sunt ce opțiuni avem noi uh, în cadrul Uniunii Europene. Există tot felul de uh, recomandări uh, făcute Comisiei și Parlamentului, însă aceste orientări sau recomandări nu sunt foarte specifice. Ni se spune că avem nevoie de mai mulți experți, că trebuie să controlăm mai bine corupția. E bine, toate aceste aspecte nu sunt uh, specifice. Nu e specific uh, nici să spunem că trebuie să stabilim un sistem pentru cei uh, care ne alertează în legătură cu aceste probleme. Acestea sunt câteva chestiuni pe care aș dori să le discutăm mai în detaliu. Cred că motivul pentru care trebuie să luptăm cu corupția e că aceasta subminează valoarea uh, cetățenilor acestor state. Există state în care există corupție și câtă vreme aceasta există, nu există stabilitate în aceste state. Putem uh, vedea uh, sărăcie, chiar sărăcie extremă în aceste țări. De aceea este important să ne asigurăm că aceste state, ele însele, luptă pentru a obține o mai mare credibilitate. Sunt uh, câteva domenii la care vreau să mă refer și încep cu sprijinul bugetar. Mi se, spun, mi se spune constant că sprijinul bugetar uh, face corupția mai uh, facilă. Delegațiile Uniunii Europene nu au instrumentele necesare la dispoziție pentru a putea detecta corupția uneori aceste delegații sunt uh, uh, mult uh, prea blânde în atitudinea lor. Aș dori să vorbesc despre rolul potențialei prese critice din aceste state. Putem vedea și în Europa că se discută astfel de cazuri în presă, există corupție, avem o presă bună care analizează toate detaliile, astfel încât poate reduce acest fenomen. Același lucru este valabil și pentru ONG-uri. Putem vedea în ce măsură pot juca și ONG-urile acest rol și în ce măsură există sisteme de justiție bune și stabile în statele în curs de dezvoltare. Eu cred că așa am putea aborda din alt unghi corupția, încercând să scăpăm de în aceste state. Mulțumesc! Mulțumim! Mai sunt uh, doi vorbitori pe listă, mai întâi domnul Gheorân și apoi doamna Hautala. Mulțumesc. Am două întrebări și un comentariu. Prima întrebare se leagă de condiționalitate. Uniunea Europeană aplică o condiționalitate uh, destul de bine dezvoltată. Uh, dând ajutor, uh, ajutor așteaptă respect pentru anumite practici de la beneficiarii acestor bani. Apoi, mai sunt state mai puțin riguroase care nu practică niciun fel de condiționalitate. Prin urmare, cum să luptăm cu corupția într-o țară care e o țară parteneră a Uniunii Europene și care, la rândul său, este parteneră cu altor state care încurajează și uh, practică corupția. Așadar, există aici o dihotomie în comportamentul acestor uh, state. Uh, prin urmare, ce uh, preconizați în ceea ce privește comportamentul acestor state? Și apoi, uh, ce se întâmplă cu comportamentul Uniunii Europene în aceste situații? Haideți să dăm un exemplu. Dăm un credit uh, unei țări care nu rambursează, ci cedează niște drepturi de exploatare. Aici vorbim despre corupție în stare pură. Poate trebuie să fim mai stricți în ceea ce privește aceste practici. Apoi, Uh, un comentariu, cred că n-ar trebui să fim uh, ipocriți. Avem tendința să credem că în Europa, odată ce am ajuns la un anumit uh, nivel de dezvoltare, putem să impunem și partenerilor noștri câtă vreme știm că și noi ar trebui să luptăm ani de zile, uneori zeci de ani de zile, pentru a ajunge la un anumit standard de dezvoltare pe care adesea noi uh, îl credem uh, ușor de transpus oriunde în altă parte, în țările, par țările partenere. Eu cred că este un drum lung și nu putem să impunem asta economiilor uh, cu care cooperăm, pentru că trebuie să avem o abordare strategică personalizată pentru fiecare partener în parte. Apoi, în ceea ce privește corupția și uh, fiscalitatea, Statele Unite au, o, mm, au legislație fiscală care fac ca uh, fiecare uh, contribuabil care trebuie să plătească impozit să fie cunoscut de fiscul american. Deci chiar dacă această persoană nu mai, uh, nu mai uh, trăiește în Statele Unite, ea trebuie să raporteze anual situația sa fiscală fiscului american. Oare am putea impune un astfel de sistem tuturor uh, statelor noastre partenere? Asta pentru a nu adăposti corupția concetățenilor noștri în acele state și invers. Poate și țările noastre practic, uh, parteneri ar putea să aplice același sistem. Deci uh, am extinde sistemul uh, prin care lucrează administrațiile noastre fiscale și acestor state. Prin urmare, ar fi mult mai greu ca corupția să poată supraviețui dacă toată lumea ar practica un astfel de sistem. Doamna Hautala, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că mi s-a prezentat uh, acest studiu încă dinainte de această dezbatere. Uh, ne bucurăm uh, că corupția nu mai este un tabu în discuțiile care vizează ajutorul de dezvoltare, așa cum se întâmpla acum câțiva ani. Însă este foarte clar și că ea se întâmplă și în Uniunea Europeană, deci nu trebuie să ne facem iluzii din această perspectivă. De aceea, Comisarul uh, European, uh, responsabil de dosar, uh, de, de acest domeniu, a venit cu un raport cu privire la corupția în Europa. Eu cred că acesta este un pas important făcut înainte. Noi cred că nu folosim instrumentele pe care le avem într-o manieră suficientă pentru a putea combate corupția. S-a menționat sprijinul bugetar. Eu cred că trebuie să luăm foarte în serios uh, definiția actuală a sprijinului bugetar, și anume că acesta ar trebui să uh, însemne, practic, contracte de bună guvernanță. Asta ne-a spus comisarul Peebles atunci când s-a ajuns la uh, un nou consens în 2012. Că vorbim despre uh, buget, uh, sprijin bugetar uh, sectorial sau general, uh, totul trebuie să se bazeze pe niște contracte de bună guvernanță. Uh, Sper că putem avea o discuție cu comisarul în legătură cu alte bune practici uh, prin care am putea folosi sprijinul bugetar ca și pârghie pentru o mai bună guvernanță, pentru a lupta cu corupția, pentru că uh, chiar cred că în statele noastre partenere cooperarea și coordonarea cu alți donatori este un element cheie din această perspectivă. Și de fiecare dată când Uniunea Europeană este un donator important, cum se întâmplă adesea, noi ar trebui să conducem și uh, lupta anticorupție, bineînțeles prin intermediul ajutorului bugetar. Eric Solheim, de la OCD DOC, care este președintele practic, a stabilit uh, uh, o mișcare uh, Tax Inspectors Without Borders, adică inspector fiscal fără frontiere, un proiect care devine din ce în ce mai popular pe, Uh, în domeniul ajutorilor pentru dezvoltare. Eu cred că statele membre avem suficientă expertiză și la fel și la nivelul Comisiei Europene pentru a susține astfel de inițiative de uh, consolidare a capacității de acțiune. În ceea ce privește inițiativele cu privire la transparență, ele sunt un element uh, cheie. Mă întreb însă câteodată dacă n-ar fi posibil ca Uniunea Europeană să ia o anumită inițiative pentru a extinde actualele inițiative de exemplu în ceea ce privește uh, industriile extractive, pentru a lua în calcul și uh, resursele naționale regenerabile, pentru că nu vorbim doar despre uh, minerit, ci deci și despre industrie pentru care se face uh, lobby uh, sau uh, putem vorbi despre braconaj sau uh, pescuit în exces. Cred că avem mult mai multe de făcut, așadar, pentru a combate uh, corupția. Uh, și fluxurile ilicite de capital. Apoi toată această chestiune a ajutorului deschis. Eu cred că Comisia Europeană, DEFCO, deja a făcut progrese serioase în acest domeniu, însă uh, tot mai putem uh, face și altele, adică pe lângă că se publică toate detaliile ajutoarelor pe care le, dau uh, Uniunea, le dă Uniunea Europeană, am putea să avem și un fel de buton roșu prin care cetățenii să ne informeze în legătură cu tentative de fraudă sau corupție. E o inițiativă pe care a luat-o recent și guvernul finlandez. Astfel toată lumea ar putea să uh, își prezinte suspiciunile legate de proasta utilizare a ajutoarelor. Totul poate fi făcut, bineînțeles, uh, și implicând uh, statele noastre partenere, adică beneficiarii. Apoi, uh, aș dori să menționez întreprinderile de stat, pentru că dacă e să mă uit puțin la, la aceste state, acolo unde există o administrație prezidențială puternică, mi se pare că um, se întâmplă foarte multe uh, tranzacții cu astfel de întreprinderi uh, uh, deținute de stat la nivelul administrației uh, prezidențiale. Prin urmare, ghidul OCD poate că ar trebui luat în calcul pentru că ne oferă multe idei în legătură cu acest fenomen. European ar putea să susține mai mult astfel de inițiative, mai mult decât o face în acest moment. Și, în cele din urmă, uh, S-a spus că e nevoie de o presă critică. Dați-mi voie să vă împărtășesc o veste tristă pe care poate mulți o cunoașteți, uh, în legătură cu uh, Azerbaijanul, poate nu o țară în curs de dezvoltare. Uh, unul dintre prizonerii politici din Azerbaijan, doamna Hadicea Ismailova, este deținută și condamnată tocmai pentru că adus în atenția publicului anumite informații și anumite acuzații legate de uh, cazuri de corupție la nivel înalt care îl implică pe președinte și familia sa. La celălalt capăt uh, al firului se află o companie care uh, acționează în Finlanda și Suedia în domeniul telecomunicațiilor. We are not blind, that we are not accepting. Principalul este să nu fim naivi sau orbi și să acceptăm simularea reformelor dacă vrem, putem să controlăm implementarea reformelor pe care ni le dorim pentru că ajutorul să ajungă așa cum trebuie la săraci și la cei vizați. Și este necesar să facem acest lucru și este posibil. Mulțumesc. Acum aș dori să întreb dacă Comisia ar dori să intervină. Vă rog. Și vă rog să vă prezentați. Bună ziua, mulțumesc foarte mult că ne-ați oferit posibilitatea de a ne asuma o poziție. Sunt Susan Vila, director temporar al uh, Direcției Generală pentru Finanțe Publice din DEVCO. Am și colegi de la Unitatea pentru Bună Guvernanță și Anticorupție. Împărtășim uh, Ideea că sumele pierdute în țările în curs de dezvoltare din cauza corupției și a prostei gestionare a finanțelor publice este foarte mare. Suntem de acord că toate țările au nevoie de politici interne care să susțină o dezvoltare sustenabilă în beneficiul cetățeanului. UE și Comisia sprijină activ de mulți ani țări și um, organizații regionale care să îmbunătățească monitorizarea și transparența finanțelor publice în ceea ce privește investițiile și achizițiile publice. Am avut o inițiativă în decembrie 2013, un plan de acțiune și o comunicare din 2010, impozite și dezvoltare, pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să construiască sisteme de impozitare corecte și justă pentru a crește veniturile și pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale. Comisia sprijină puternic eforturile internaționale de a limita evaziunea fiscală și salută faptul că la conferința de la Addis Abeba acest eveniment a fost declarat o prioritate. De asemenea, avem inițiative suplimentare pentru a sprijini reformarea sistemului de impozitare în țările în curs de dezvoltare, concentrându-ne asupra impozitării internaționale. Avem un raport în ceea ce privește o mai bună colectare și o mai bună cheltuire a banilor pe care vă pot pune la dispoziție. În ceea ce privește construirea de capacități pentru a lupta activ împotriva corupției, avem mai multe proiecte și politici internaționale, reformarea administrației publice, lupta împotriva crimelor financiare, uh, construirea de capacități pentru autorități și măsuri anticorupție. De asemenea, sprijinirea reformării sistemului juridic, uh, monitorizarea presei și uh, um, organizații de audit. Avem un instrumentar bogat în ceea ce privește uh, lupta anticorupție și avem și un departament uh, condus de Transparency International. 2015 Sustainable Development În cursul negocierilor pentru obiectivele sustenabile de după 2015 am uh, uh, dorit o țintă specifică pentru a ne asigura că se va adopta un cadru legislativ adecvat pentru reducerea uh, corupției. Ar fi celul 16, dacă înțeleg bine, în conformitate cu Convenția UE în ceea ce privește uh, lupta împotriva corupției. Mulțumesc foarte mult! Okay, thank you. Any, anything else from the... Mulțumesc. Comisia mai are ceva de adăugat? Da, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt Gilpeo. Sunt adjunctul uh, direcției privind uh, uh, criminalitatea organizată și uh, ne ocupăm și de promovarea luptei împotriva corupției. Uniunea are o politică cuprinzătoare în ceea ce privește promovarea integrității și lupta împotriva corupției, fie prin legislație, fie prin cooperarea pe această temă între statele membre și politicile externe. În ceea ce privește rezoluția CRIM, există două considerente pe care aș dori să le menționez ca răspuns la observațiile făcute aici. Unul legat de politica comercială și celălalt legat de gestionarea bugetară și financiară a resurselor UE. În ceea ce privește politica comercială, recomandarea 55 a rezoluției CRIM, Recomandarea este să se facă o legătură între lupta împotriva corupției și politica comercială și Comisia este de acord că lupta împotriva corupției este crucială în ceea ce privește relația cu țările terțe. Corupția și, în special, mitele străine constituie o distorsionare a competiției și a, a comerțului. Trebuie să ne asigurăm că partenerii comerciali uh, aplică aceleași standarde anticorupție cât mai înalte. Politicile comerciale ale UE contribuie deja la lupta împotriva corupției prin creșterea transparenței achizițiilor publice și prin simplificarea procedurilor vamale. Alte exemple specifice care sunt relevante pentru țările în curs de dezvoltare sunt preferințele comerciale acordate de UE, în sistemul generalizat de preferințe GSP+. Apoi avem convenții internaționale ratificate și aplicate, în special Convenția UNA, uh, ONU împotriva corupției, unde se face clar o legătură între uh, legăturile comerciale și respectarea uh, legislației internaționale anticorupție. Suntem de acord că aceste acorduri comerciale ar putea fi folosite suplimentar pentru lupta împotriva corupției și colegii de la DG Trade lucrează la o comunicare a Comisiei, un nou document de politici în ceea ce privește strategia viitoare de comerț care va fi adoptată în curând. Intenția fiind să propunem să se negocieze prevederi specifice în ceea ce privește lupta anticorupție în viitoarele acorduri comerciale și comisarul Malmström chiar ieri, a subliniat acest punct în discursul său în fața Comisiei INTA. Bineînțeles, va trebui să avem discuții suplimentare pe această temă în lunile următoare, inclusiv cu uh, Parlamentul. Elementele legate de politica comercială, uh, de lupta anticorupție, cum ar fi sistemul GSP+, și acordarea de preferințe autonome comerciale suplimentare ilustrează această idee. Dar, de asemenea, avem nevoie de cooperare și acest element de cooperare este inclus și în acordurile de asociere recente, cum s-a întâmplat în acordul semnat între Ucraina și UE. Uh, și mă refer aici la articolul 3 și articolul 14 din acest acord. Acestea ar putea fi elemente care ar putea fi incluse ca parte a cadrului uh, post-Cotonou. Aș vrea să mă concentrez asupra unei prevederi din rezoluția CRIM, și anume recomandarea 90 inclusion of companies uh, that have been convicted as corrupt în ceea ce privește excluderea companiilor corupte din licitațiile publice UE. Ca parte a propunerii uh, de aliniere a diverselor acte legislative, Comisia a propus o revizuire substanțială și o îmbunătățire a sistemului de excludere și detectare timpurie pentru a proteja mai bine interesele financiare ale Uniunii. Și evoluțiile recente foarte pozitive în acest sens arată că un acord politic pe marginea textului de compromis uh, a fost obținut pe 29 iunie și există un acord a autorității legislative să uh, demareze acest proces uh, în cursul acestui an, cel mai târziu la 1 ianuarie 2016. Este o evoluție foarte importantă pentru ca achizițiile publice să fie sigure și ferite de corupție în UE. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ok. <clears throat> Thank you. Mulțumesc. Acum dăm cuvântul din nou experților pentru a trage o concluzie. Briefly, please. Foarte pe scurt. Da, cred că va fi uh, dificil să am o concluzie foarte scurtă. Dar ceea ce subliniem în raport este că UE și Comisia au niște trăsături de invidiat pe care alți donatori nu le au. Posibilitatea de a lega agenda de uh, comerț și de securitate cu agenda de ajutor umanitar, cu agenda de politică externă, este un lucru pe care nu-l poate face niciun alt actor. Și de aceea este o abordare mai coerentă ceea ce este un beneficiu real. Ceea ce spunem în raport este că suntem încă la început și că încă nu am văzut această coerență de politici eh, pentru moment. Și nu vedem să se fi tras învățăminte din unul dintre cele mai ambițioase experimente în privința luptei împotriva corupției, și anume uh, procesul de extindere a UE și procesul anticorupție condus de UE, dar uh, se pare că nu am învățat din aceste experiențe. Evident, țările sunt extrem de diferite și învățămintele sunt uh, mai greu de, de tras, dar ar fi interesant. O să mă refer la întrebarea legată de indicatori. Foarte des ni se pune această întrebare, ce putem face pentru a cuantifica mai bine aceste lucruri. Comisia și UE folosesc cele mai cunoscute măsuri oferite Transparency International, Banca Mondială și așa mai departe. De îndată ce încep să accepti că nu poate să existe un singur indicator pentru multe tipuri de corupție care pot exista într-o țară și încep să specifici tipul de corupție care te interesează, diversele sectoare pe care vrei să le măsori, diversele tipuri de programe pentru care vrei să vezi rezultate, atunci poți folosi niște instrumente mai exacte. Avem uh, cum ar fi barometrele regionale, eurobarometrul, Uh, și altele, pentru că aici ai informații mai multe ca, și mai utile și poți să urmărești uh, evoluția, reformele și nivelurile de corupție. În ceea ce privește sprijinul bugetar și condiționalitatea, despre care s-a vorbit mult. Evident, UE ar trebui să implementeze condiționalitatea. E bine să ai o abordare dură față de proasta gestionarea fondurilor. Și vedem acest lucru în programul de vecinătate. Există principiul more for more. Acesta nu se pune în aplicare la fel în celelalte țări în curs de dezvoltare. Și nu în ultimul rând, să specifici că vrei să aplici condiționalitatea nu e o strategie în sine Există multe căi, așa cum am auzit, există și multe tipuri de sprijin uh, la nivel bugetar și nu s-a pus nimeni de acord dacă aceste abordări funcționează sau cât de bine funcționează. Deci poate comisia ar trebui să încerce să vadă cum ar trebui să funcționeze lucrurile și să ofere niște linii directoare delegațiilor UE din uh, jurul lumii. Vă rog. Cred că mergând uh, de la ideea de a combina diverse abordări și condiționalitatea, mai ales întrebarea ce putem face în alte țări în care actorii nu sunt atât de stricți legați de condiționalitate. Este o poveste, dar este adevărată într-o țară din regiunea Marilor Lacuri, în care s-au reunit donatorii pentru a avea o abordare colectivă față de corupție, a existat, uh, a izbucnit un scandal de corupție într-un dintre sectoare. Și reacția donatorilor a fost să spună că o să retragă finanțarea către acel sector, la care guvernul a răspuns, ne puteți spune cât, ca să putem să mergem la alți beneficiari să le cerem uh, această sumă, ca să putem compensa. Dar am înțeles că a, da, am înțeles că pot fi a, afectat și în ratingul de la Moody's. Și de-abia atunci au devenit îngrijorați și de-abia atunci au vrut să facă reforme în sectorul respectiv și ne ascultau. The, the last... Așa că lecția de tras de aici este că nu e mai așa de simplu cu dolari sau cu euro să faci presiune asupra guvernelor pentru că uh, Uh, mai există și chestiunea reputației, reputația guvernului, reputația țării respective și o astfel de, un astfel de instrument poate fi mai eficient. Apoi un alt aspect la care doream să mă refer e poate ipocrizia, felul în care ne așteptăm ca aceste țări în curs de dezvoltare să respecte standardele europene. Însă să nu uitați că există corupție și în continuare și în țările europene, așa că de ce ar trebui ca noi să plecăm de la ideea că orice euro investit în țările în curs de dezvoltare va fi neapărat pierdut, în timp ce în propriile noastre administrații dispar bani? Pare nerealist așa ceva. Deci întrebarea este, și știu că e o chestiune dificilă de analizat, însă întrebarea este care este nivelul acceptabil de corupție uh, pe care îl poți accepta având în vedere fondurile acordate acestor țări uh, în curs de dezvoltare. Unde se situează acel prag? Poate că e totuși o discuție care ar fi uh, utilă și necesară. Președintele, bun, mulțumesc foarte mult amândorura pentru aceste informații foarte interesante. Încă nu știm care este termenul pentru amendamentele referitor la acest uh, aviz, pentru că, de fapt, Comisia Libe pe fond încă nu a confirmat calendarul. Așa că vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume criza umanitară din Sudanul de Sud. This is of course a very topical uh, item. Evident că e un subiect foarte important la cea de-a patra aniversare a independenței Sudanului de Sud, observăm că există în continuare uh, încălcări ale drepturilor omului care au forțat uh, 2 milioane de oameni să se strămuteze și mare parte din ei sunt copii uh, care au fugit înspre țările învecinate și Națiunile Unite sunt de părere că 2,7 milioane de oameni, aproape un sfert din populație a fost în mod uh, clar afectat uh, de aceste evenimente și criza se adâncește și operațiunile umanitare și de întrajutorare au trebuit să fie încetate și e clar că legislația internațională continuă să fie încălcată în, cu impunitate. Comisia noastră deve Ok. Uh, excuse me, speakers. Mă iertați, spune domnul președinte. Aș ruga oratorii să vină să se instaleze aici alături de noi și vă lăs să luați și cartonașele cu dumneavoastră. Too hasty. Mă iertați, m-am grăbit. Well, <laughs> now, now we can, we can... Bun, atunci putem începe acum. O luăm de la capăt. Așa că sunt foarte încântat să îi salut pe oratorii noștri foarte distinși, prezența lor în comisia noastră. Alături de noi îl avem pe domnul Jean-Louis de Program, din partea DG ECO, doamna Joyce Luna, din Programul Alimentar Mondial, doamna Laila Peters, din partea UNICEF și domnul Oscar Mondria din partea Natului Comisaria pentru Refugiața Națiunilor Unite. Și primul orator va fi domnul de Broar. Și sper că veți putea face o prezentare așa, între 5 și 7 minute. Știu că e timp puțin, numai asta e situația. Bun. Right. Uh, uh, Ladies and gentlemen. Bun, doamnelor și domnilor, o după amiază plăcută tuturor. Domnule președinte, după cum știți, pe 14 iulie astăzi am să fac prezentarea în limba franceză, că e ziua națională a Franței, dacă îmi permiteți. Would not, uh, matter because, uh, whether... Da, n-ar fi important, pentru că indiferent în franceză sau în engleză, nu contează oricum. Trebuie să vă împărtășesc niște îngrijorări uh, în ceea ce privește situația urgentă umanitară acolo. După cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, în prezentarea dumneavoastră introducere, criza în Sudanul de Sud, care în continuare e un sistem de alertă numărul 3 în sistemul de alertă al Națiunilor Unite, este una din crizele umanitare cele mai grave din lume astăzi și în jur de 1.600.000 de persoane strămutate în interiorul țării, 600.000 de refugiați înspre țările învecinate și 165.000 de persoane în zonele de protecție a civililor care se află alături de misiunile Națiunilor Unite la fața locului. Și o să revin asupra tuturor elementelor, însă insist încă de la capul locului asupra caracterului foarte regional al acestei crize, cu efecte destabilizatoare asupra țărilor învecinate din cauza fluxului masiv și din ce în ce mai mare de refugiați și de persoane strămutate. Domnul comisar Stidialinis, uh, care se ocupă de uh, acțiunea umanitară, a mers acum șase săptămâni în Sudanul de Sud și a trecut și prin Etiopia și a dorit să transmită anumite mesaje foarte clare pe care a avut ocazia să le repete apoi și prin comunicări de prese comune publicate împreună cu doamna Mogherini, altă reprezentant. Uh, aceste mesaje sunt clare, precise, sunt mesaje de solidaritate față de populația din uh, sudul Sudanului, față de suferința sa, față de frustrarea sa și mesaje de recunoaștere și de sprijin față de uh, agenții umanitari și personalul de acolo care au lucrat în condiții extrem de dificile. Și nu uitați că din decembrie 2013, 30 de lucrători umanitari și-au pierdut viața în Sudanul de Sud. Și că depozitele din partea 10 agenții umanitare, 10, 10 agenții umanitare, deci aceste depozite au fost fie distruse, fie pur și simplu au fost sparte. Uh, asta vă demonstrează cât de greu este să lucrezi acolo în calitate de lucrător umanitar. Domnul uh, comisar a dorit de asemenea să sublinieze faptul că situația era foarte dificilă, atât pe termen mijlociu cât și pe termen lung. Dificilă din două puncte de vedere. Mai întâi, față de cauzele politice. Dacă ne uităm, ne uităm la consecințele umanitare ale unei confruntări politice între doi oameni, între două clanuri care pur și simplu se luptă pentru privilegii și pentru putere și care, de fapt, indiferent de discursul lor, disprețuiesc pur și simplu suferința pe care această rivalitate o poate crea Uh, în suferință creată în rândul populației și ei de fapt au o răspundere pe față de această populație. În același timp, domnul comisar a dorit să amintească atât membrilor guvernului cât și liderilor uh, opoziției pe care i-a întâlnit, care este și răspunderea lor în acest sens. Bun, acum situația aceasta este dificilă tocmai pentru că se face un efort, se cere un efort foarte mare comunității internaționale și colegii din această după-amiază care vor interveni vor avea ocazia să amintească cât de mari sunt nevoile cu care ne confruntăm acolo. Și e din ce în ce mai greu pentru cei care acordă fonduri să răspundă la această, aceste nevoi, la aceste așteptări. Și asta în seama și de un alt aspect bine cunoscut, un fenomen bine cunoscut de Comisia dumneavoastră, domnule președinte, și anume multiplicarea diferitelor crize umanitare de amploare mai mare sau mai mică, o amploare fără precedent. În momentul în care s-a întors, domnul Stilianides a co Uh, a fost copreședinte în data de 16 iunie împreună cu domnul O'Brien, nou responsabil de la Geneva, pentru operațiune de colectare de fonduri, a doua uh, operațiune organizată anul acesta, după ce a organizat în luna martie. Fonduri au fost astfel colectate, promisiuni de fonduri și de donații au fost astfel înregistrate pentru o sumă totală de 245 de milioane de euro. E o sumă însemnată dar știm încă de pe acum că e va fi o sumă insuficientă pentru a acoperi nevoile așa cum au fost ele calculate până la finalul acestui an. Și un ultim aspect asupra căruia aș dori să insist, domnule președinte, înainte de a da cuvântul colegilor mei, și anume violența imensă care uh, este manifestată în acest conflict. Dați-mi voie să vă citesc un text. În limba engleză, cel puțin 172 de femei și fetițe au fost răpite, în timp ce încă 79 au fost supuse unor violențe sexuale, chiar și uh, um, viol colectiv. În cel puțin 9 incidente separate, femei și cu fetițe au fost arse în, în, uh, după ce au fost violate colectiv. Și în cel puțin 5 saturi, uh, sate, fetițe și femei au fost uh, ucise uh, după ce au fost violate colectiv. E vorba de ex, câteva um, detalii dintr-un raport al unei misiuni a Națiunilor Unite pe drepturile omului care a fost publicată în data de 29 iunie și mărturiile sunt din partea supraviețuitorilor, supraviețui, celor care au supraviețuit acestor intervenții din partea forțelor uh, uh, militare guvernamentale. Și există și o rezoluție, Națiunea Unită, adoptată în luna iunie și care se referă în mod clar și explicit la acele crime de război. Există motive întemeiate suficiente pentru a considera că aceste crime de război și crime împotriva umanității au fost comise de, atât de către guvern și opoziție, forțele guvernamentale și de opoziție și această rezoluție se referă la o eventuală aprofundare a etnicizării acestui conflict. Deci, putem spune că aici ne confruntăm cu o situație dificilă și alți colegi se vor exprima pe acest lucru. Se spune de obicei că această criză este umanitară, însă că soluția ar trebui să fie politică. Acum, deocamdată încă nu găsim o soluție pe termen scurt. Și mai mult decât atât, e vorba și de o situație în care, în mod spectacular, se deteriorează economia Sudanului de Sud țară care, de fapt, acum e în pragul falimentului și asta din cauza consecințelor acestui conflict. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, mă voi opri aici și vreau să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru faptul că a avut această inițiativă de a întruni a experții în această după-amiază pe această temă și dacă există o criză pe care nu avem dreptul să o uităm, nu o putem uita pentru că e vorba de răspunderea noastră morală și umanitară, e bine, aceasta este, e vorba de criza din Sudanul de Sud. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. And... Mulțumesc foarte mult. Următorul orator este doamna Luma, vă rog. Chairperson, uh, ladies and gentlemen, good afternoon. South Sudan. Domnule președinte, domnule și domnul, în Sudanul de Sud uh, asistăm la cea mai mare criză alimentară și uh, Analizele noastre arată că 40% sau 4,6 milioane uh, de persoane se confruntă cu uh, foamete acută. Aproximativ uh, unul din uh, șase copii sudanezi sub 5 ani uh, sunt, suferă de malnutriție acută. 5 din 10 state au afirmat că cifrele sunt dincolo de nivelurile de alertă. Sunt chestiuni care sunt legate și de prețul la combustibil care crește, asta înseamnă că uh, și aprovizionarea cu bunuri este sporadică, ceea ce, bineînțeles, uh, este o povară suplimentară pentru populația locală. Uh, recentele evoluții în ceea ce privește violența în statele Unity și Upper Nile au dus la o situație acută. Zeci de mii de persoane au fost dislocate și se află acum în Uh, zone de protecție civilă ale ONU. Multe dintre aceste, din aceste persoane și-au uh, pierdut și viața sau uh, modul de viață. Violența a survenit în sezonul de plantare, prin urmare că mulți oameni nu vor reuși să aibă recolte anul acesta, ceea ce, bineînțeles, înrăutățește situația actuală în fața acestor conflicte și în fața acestor nesiguranțe în ceea ce privește furnizarea de alimente, noi eh, am încercat să facem tot eh, efortul pentru a da ajutor populației afectate. În zonele afectate de conflict, noi împreună cu comunitatea umanitară am lansat un mecanism integrat de reacție rapidă la începutul anului 2014. Prin acest mecanism, uh, alimente uh, de urgență și uh, medicamente au ajuns la persoanele care aveau nevoie de ele prin echipele noastre specializate. Deocamdată, Uh, noi și partenerii avem 27 uh, de echipe mobile uh, care deservesc peste 90 de localități. Declinul economic, lista serviciilor aduc malnutriția și insecuritatea alimentară chiar și în regiunile unde există pace și stabilitate. Uh, WFP, organizația noastră, oferă asistență, alimente și uneori uh, lucrăm împreună cu comunitățile pentru a uh, le reconstitui modul de viață. Inițiativa Uniunii Europene a presupus lansarea unui plan pentru 2014 pentru a face față nivelor crescute de malnutriție din țară. Asta a dus la sporirea prevenției și tratamentului pentru malnutriția acută. Uh, dincolo de frontieră, WFP a ales uh, în mod activ uh, anumite modalități prin care se poate oferi ajutor adecvat, ținând cont de situația de la fața locului. Prin aceste eforturi, organizația noastră anul acesta a dat asistență unui număr de 2,2 milioane de oameni. S-a oferit sprijin generos de către partenerii noștri umanitari, eh, printre care și Comisia Europeană, ceea ce a fost un mare ajutor. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest sprijin. Însă ne confruntăm eh, cu eh, un mediu operațional din ce în ce mai plin de provocări. Vorbim despre conflicte care au escaladat astfel încât echipele noastre au uh, probleme în zonele de conflict. Adesea nu putem trece uh, dincolo de uh, linie de conflict, uneori accesul nu este refuzat, alteori este mult prea periculos pentru asistenții umanitari. Noi am încercat să reducem dimensiunea echipelor mobile care intră în aceste zone pentru a asigura siguranța uh, beneficiarilor și a echipelor mobile. Există situații în care comunitățile însele ne spun să nu uh, mergem uh, la ele pentru că zonele sunt prea periculoase. Abordarea noastră a fost condusă împreună cu am condus împreună cu autoritățile din domeniul ajutorării. Am uh, pus la dispoziția oamenilor chituri uh, de supraviețuire, plase de țânțari, uh, biscuiți cu valori energetice sporite și așa mai departe. Dar nu putem continua la nesfârșit cu astfel de ajutoare. Sunt conflicte acum și în zone care înainte erau considerate stabile. Ori asta face accesul în sudul Sudanului încă și mai plin de provocări. Nu există coritoare sigură care să permită o trecere sigură a bunurilor uh, prin aceste zone. Am putut uh, vedea recent ce s-a întâmplat uh, cu bunurile care pot fi cumpărate sau medicamentele prin aceste fonduri. Am reușit, să, până la urmă, a trebuit să suspendăm mișcarea acestor bunuri pe anumite coridoare. Uh, transportul alimentelor prin aceste coridoare devine din ce în ce mai periculos pentru că mașinile trebuie să treacă prin uh, zone care sunt controlate de diverse grupuri armate. Apoi, în ceea ce privește uh, controlul asupra acestor zone din perspectivă militară, acesta este fragmentat. Misiunea Națiunilor Unite, patrulele Națiunilor Unite trebuie să asigure securitate unde este cazul pentru transportul rutier și pentru transportul uh, pe apă. 60% din această țară a devenit uh, inaccesibilă uh, pentru transportul rutier odată cu începerea sezonului ploios. Fereastra temporală în care, prin care, în care mașinile pot să aibă acces Uh, terestru la diverse zone devine din ce în ce mai restrânsă an de an. Pot să spun că nu reușim să uh, facem totul așa cum ar trebui din cauza lipsei resurselor și din cauza lipsei de securitate. Anul acesta pot să spun că am văzut că a crescut și numărul beneficiarilor de pe urma um, um, ostilităților noi am dorit să reducem uh, costurile Însă e clar că va trebui să investim în transportul aerian pentru anumite zone, pentru că nu avem cum să ajungem altfel la aceste populații disperate. Există, bineînțeles, constrângeri financiare pe anul 2015. Există resurse limitate pe care să oferim ajutor, prin urmare ar trebui să facem priorități, să stabilim niște priorități în ceea ce privește acțiunile noastre. Aceste priorități uh, au uh, presupus uh, uh, o tăiere a raților pentru peste 250.000 de refugiați. Pot să spun și că ne-am axat asistența pentru nutriție doar în statele unde există o problemă majoră cu malnutriția. E clar că este nevoie de asistență alimentară cuprinzătoare în multe zone, Uh, uneori nu reușim să oferim rase alimentare decât doar la două, trei luni, deși ar trebui să fim prezenți în zonă o dată pe lună. Noi încercăm să găsim uh, uh finanțare uh, suplimentară pentru a acoperi toate lipsurile, aproximativ 183 de milioane în următoarele șase luni. Vom lua oricum și măsuri sporite de a stabili priorități, uh, astfel încât uh, anumite grupuri uh, de populație uh, să nu fie lipsite de ajutorul de care au nevoie, însă la anumiți oameni ajutorul nu va ajunge. Uh, cei din Sudanul de uh, Sud beneficiază de sprijinul comunității internaționale în acest moment. Uh, organizația noastră, WFP, va face tot posibilul pentru a oferi uh, sprijin alimentar celor aflați în nevoie. Am primit sprijin și din partea Comisiei Europene și a statelor membre pe care l-am, apreci- apreciat. Apreciem acest parteneriat care nu presupune doar sprijin financiar, ci și eforturi colective pentru a uh, proteja spațiile umanitare și pentru a oferi asistența vitală atât de necesară celor aflați în nevoie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamnă Luma. Doamna Peters este următorul vorbitor. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte, stimați uh, colegi, vin din partea SAE, stimați colegi din partea GEFCO, din partea Națiunilor Unite, din partea uh, societății civile. Uh, nu voi folosi prezentarea PowerPoint pentru că nu am uh, suficient timp la dispoziție, prin urmare voi trece direct la uh, câteva detalii tot să spun că vorbesc uh, și în numele UNICEF pentru a mulțumi Uniunii Europene, mai ales DigiDefco, pentru uh, sprijinul extraordinar de generos pe care l-am primit în ultimii ani. Am primit peste 50 de milioane de euro din partea DigiEco. Cu acest sprijin am reușit să facem multe și să salvăm viața multor copii. Pot să vă ofer doar câteva dintre rezultatele noastre de astăzi, prin acest sprijin general din partea DGFCO și din partea statelor și altor donatori, am reușit să uh, salvăm viața 63.000 de copii uh, care erau amenințați de malnutriție. Am reușit să vaccinăm peste 1,6 milioane de copii uh, împotriva poliomelitei și astfel copiii au putut să întoarcă la școală. În ciuda acestor realizări însă uh, posibile datorită sprijinului generos primit, viitorul copilor din Sudanul de Sud este foarte uh, sumbru. Acum câteva zile am sărbătorit uh, cei patru ani de independență a copiilor din Sudanul de Sud. În acești patru ani au existat încălcări majore ale drepturilor copiilor, a existat brutalitate, crime monstruoase și e clar că uciderea copiilor, a femeilor și a fetelor trebuie să înceteze. Este important ca comunitatea internațională să se mobilizeze și să se uh, implice în demersuri comune pentru a reduce acest nivel al brutalității. se vor mobiliza uh, la comun forțele pentru a spori accesul nostru, pentru a putea uh, monitoriza uh, încălcarea serioasă a drepturilor omului din această regiune. Cum au spus și colegii de la WFP, acum suntem lipsiți sever de finanțare. Trebuie să căutăm modul prin care putem să găsim noi căi de finanțare pentru a putea să oferim răspunsul atât de necesar. Trebuie să sporim bugetul umanitar pentru a putea face față uh, situației și pentru a putea susține toate acțiunile uh, pe care până acum le-am uh, dus la îndeplinire prin finanțarea umanitară. Avem aici câteva sugestii uh, de făcut pentru ceea ce va veni. Am dorit să vedem uh, dacă nu putem face mai multe eforturi pentru a spori uh, valoarea programului pentru malnutriție, care este implementat acum împreună cu WFP, dar și cu alți parteneri internaționali. Aș dori să uh, văd că eforturile noastre actuale de a duce din nou copii la școală pot fi sporite. Am putea să ne gândim și la proiecte de uh, construcție a păcii care să fie finanțate de Uniunea Europeană. De asemenea, sunt luați în calcul și uh, alți donatori. Și mă opresc aici. Okay, thank you. You did not use all your time. <laughs> thank you. And now uh, Mr. Mundia este la... Mulțumesc, domnul Mundia este ultimul vorbitor. Yes, uh, thank you very Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, distinși neurodeputați, pentru această ocazie de a mă adresa dumneavoastră astăzi. Treaba mea e mai simplă. Pentru că vin după ceilalți trei antevorbitori, care deja au spus multe. Și cred că o să mă refer la dimensiunea regională a acestei crize. Pentru că până acum s-a vorbit despre dimensiunea internă, dar există și un element regional. Foarte rapid o să trec prin uh, prezentarea PowerPoint care se referă la cele patru țări afectate de criză. În urmă cu 10 ani, în care s-au împlinit acum o lună, erau mai puțin refugiați din Sudanul de Sud decât acum. Pentru că acum avem peste 730.000 de refugiați eh, sud-sudanezi în diversele țări din regiune. Vedem o intensificare a luptelor, așa cum au menționat și antevorbitorii, care a rezultat nu doar într-o strămutare internă în Sudanul de Sud, ci și în afara acestuia. În mod excepțional vedem că profilurile refugiaților din regiune sunt femei și copii. 80% dintre ei sunt femei și copii. Deci este un grup extrem de vulnerabil și de aceea activitățile noastre trebuie să vizeze acest profil specific. În Sudanul de Sud, să nu uităm că există și refugiați sudanezi și aceștia, în marea lor majoritate, sunt în epicentrul conflictului. Să continuăm protejarea acestor uh, civili este o provocare foarte mare. Să oferim asistență materială într-o zonă în care există lupte, din punct de vedere logistic și al securității, este și scump și aproape imposibil. Și sunt de acord cu afirmația făcută de domnul Debroa. Este o treabă puternică și riscantă, dar trebuie să o facem pentru că sunt în joc vieți omenești. Nu o să vorbesc despre cifrele pe care le vedeți aici. Vreau doar să spun rapid că cifrele pe care le vedeți în dreapta, jos, sunt cifrele de refugiați la care ne așteptăm din partea Sudanului de Sud până la sfârșitul anului. La sfârșitul anului. Și vedeți deja că în Sudan avem aproape 5.000 de refugiați, mai puțin decât cifra planificată. Asta arată drama și modul dramatic în care oamenii uh, fug din calea conflictului. Aici vedeți un portret al dimensiunii și magnitudinii strămutării, atât la nivel intern, cât și la nivel extern. Vorbim despre 2,5 milioane de oameni care sunt afectați. Avem uh, refugiați în uh, sânul Sudanului, 265 de mii și un milion și jumătate în alte țări. Aici, așa cum a spus și domnul Dubro, se vede nevoia unei soluții politici. Pentru că Avem nevoie de o soluție politică dincolo de ceea ce facem noi la fața locului. Și solicităm tuturor părților să găsească o soluție politică. Nu o să intru în detaliile pe care le vedeți pe ecran. Cei care sunt interesați pot primi uh, prezentarea mea PowerPoint, dar pot să vă spun că în Sudanul de Sud avem probleme cu protejarea refugiaților de acolo. Un al doilea element. Nevoia de a sprijini comunitățile și guvernele gazdă în regiunile unde se refugiază acești oameni. Știm cu toții că refugiații fug uh, spre nordul Ugandei sau al Keniei sau spre estul Etiopiei sau spre sudul Sudanului ajung în zone în care comunitățile respective sunt și ele, se află și ele la nevoie. Și uh, au mari greutăți în acceptarea acestor refugiați. Iar protejarea acestor uh, refugiați ține de comunitățile gazdă, pentru că dacă ele nu-și dau acordul, uh, nu putem sub nicio formă să-i protejăm pe refugiați. Deci solicităm acestor guverne și comunități care trebuie să primească acești refugiați să fie sprijinite la rândul lor, astfel încât să oferim o protecție concretă. Trebuie să spun că guvernele din cele patru țări și-au ținut granițele deschise ceea ce este extrem de important pentru mandatul nostru de protecție. Accesul la teritoriu este cel mai rapid mod de a proteja uh, refugiații și toate aceste țări, fără excepție, și-au păstrat granițele deschise. Avem dificultăți în unele zone de a pătrunde, dar, în general, am avut suficient teren și acolo unde nu l-am avut n-a fost din cauza unei lipse de voință, ci din cauza faptului că guvernul central și guvernul regional nu vorbesc aceeași limbă, nu se pun de acord. În ceea ce privește coordonarea uh, reacției față de refugiați în aceste patru țări, am avut un plan care acoperă cele patru țări și o să vă arăt cifrele când uh, ajungem mai departe. The, the regional response plan, uh... Planul de reacție regional, așa cum vedeți aici, se aplică celor patru țări și cerem 810 milioane de dolari din uh, uh, partea comunității internaționale și mulțumim UE și DGECO pentru sprijinul foarte generos pe care l-au acordat. Nu vreau să citesc punct cu punct. Cred că președintele se uită deja la mine. Să respect timpul. Dar acestea sunt uh, nevoile materiale cheie pe care le avem trăsăturile principale uh, alimentele, sănătatea și nutriția, adăpostul, infrastructura, educația și protejarea refugiaților. Astea sunt principalele cinci elemente. Și aici nu am primit uh, suficiente resurse. Pentru că ne trebuie, am primit doar 13% uh, din solicitările noastre totale. Dacă nu primim aceste fonduri, în mod clar nu ne vom putea îndeplini obligațiile. Și deja, cum ați auzit și de la colega de la WFP, știm că în Kenya, Uganda și chiar și în Sudanul de Sud există planuri de a raționaliza mâncarea. Și singurul motiv pentru asta uh, este legat de resursele financiare. Un lucru care se întâmplă cu refugiații este că uneori refugiații nu au destule alimente și trebuie să le împartă cu comunitatea gazdă, cum am spus mai devreme, și asta ar putea fi o sursă de conflict. Nu vreau să repet ce au spus alții înaintea mea. On this, uh, on this, on this slide, again, the only thing that... Aici Singurul lucru pe care vreau să-l subliniez este nevoia de protecție continuată să ajutăm în continuare comunitățile gazdă, astfel încât să existe aceste sectoare care să ajute refugiații și să ținem cont că avem foarte mulți uh, minori neînsoțiți, aproximativ 35.000 de minori sunt neînsoțiți. Și după cum uh, știți, majoritatea comunităților de refugiați sunt uh, conduse de femei. Pentru 2015, These are the big priorities. Acestea sunt prioritățile cele mai importante vizând diversele țări. Și există aici o coincidență. Toate vor necesita acces la alimente și apă, vor avea nevoie de educație, pentru că vedem copii care învață pe sub uh, copaci. Există niște structuri foarte uh, temporale și am vrea să îmbunătățim situația. conflictul nu se va rezolva în viitorul uh, apropiat și atunci când copiii nu pot veni acasă pe o perioadă lungă, trebuie să investim în educație astfel încât să devină cetățeni utili pentru societatea în care trăiesc. Și am văzut de la refugiații care au plecat în urmă cu 10 ani, pentru că unii din refugiații din uh, regiune sunt strămutați pentru a treia oară, am văzut că mulți dintre ei Uh, muncesc alături de noi ca să ajute, pentru că au avut parte de educație în Uganda, în Kenya, în Etiopia. Deci educația pentru noi este extrem de importantă. Trebuie să investim masiv, deci, în acest domeniu. Uh, I just want to touch very... Uh, vreau să vă spun câte ceva despre anumite țări. În Etiopia, spre exemplu, în momentul de față avem 276.000 de refugiați. 211.000 Bun, se pare că nu mai am destul uh, timp. O să vă arăt foarte rapid slide-urile. Kenya, 46.000. mii. Infrastructura trebuie să fie făcută. Sudanul de Sud, am vorbit despre situația refugiaților. Sudan, again, this is the place where... Sudanul, aici am primit peste 80.000 de refugiați în acest an, Uganda, da, trendul a fost destul de previzibil aici, dar uh, guvernul ugandez a permis accesul refugiaților în sate și nu în tabere. Dar în ceea ce privește reacția regională, vedeți aici cifrele de cât este nevoie în fiecare uh, țară. Nu vreau să vă citesc uh, cifrele că sunt uh, evidente și vorbesc de la sine. So this is the last slide, Lily, but uh, let me just add. O să mulțumesc uh, Uniunii Europene și DGECO pentru sprijinul continuu și vreau să spun că această criză a refugiaților din uh, Sudanul de Sud va dura mai mult. Pentru că chiar dacă s-ar găsi mâine o soluție politică, este puțin probabil ca refugiații să poată să traverseze granița. În principal pentru că majoritatea sunt refugiați pentru a doua și a treia oară și apoi există și apoi zonele din care vin au fost distruse complet, deci nu au unde să se întoarcă. Așa încât o să mă opresc aici. Mulțumesc, domnule Bondie, a fost foarte interesant, dar uh, a durat prea mult timp prezentarea. Înainte să începem discuția cu eurodeputații, o să ne uităm la un scurt uh, video povestea ei cu complimentele ONU. State. mama kanda abarta bangi ne te nyenge no ya tang kan sel go mo nyur na sun kana na ko ya no ne bel sel go mo te na sun e dan ne na go dem wa kana wa ran ko ma ne ya gwa na ya ra ba non ko yin kon ba ga ma je shan ka ba je ma shan ba ma dun ga hawa hawa kan ba ta ga ra ta yin na ni ru no ko mu mu so ne a to nin yo kon so ko siang siang ni en tin ga

Okay, thank you. Uh, now we have, uh... Mulțumesc, avem doi vorbitori pe listă. Domnul Guerrero. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru prezentările pe care le-au făcut și mai specific aș dori să mulțumesc doamnei Luma și doamnei Peters, care reprezintă organizații care au lucrători umanitari acolo, pe teren. Evident, cei care lucrează și care sunt susținuți de Uniunea Europeană. Și vreau să le mulțumesc uh, pentru eforturile pe care le-au făcut într-o situație atât de dificilă, atât de dramatică, atât de grea, cu niște costuri ridicate Uh, costurilor de vieți omenești, chiar propria lor viață ca și lucrători. Așa că după aceste mulțumiri vreau să vă spun că datele pe care ni le-ați furnizat în ceea ce privește numărul de persoane care se află într-o situație de foamete, pe care au fost strămutate, care și-au pierdut casa, care și-au pierdut locurile în care trăiau, în, în mijlocul unui război, unei situații violente, după ce am văzut toate aceste date și cifre, și după ce am văzut și acest video impresionant uh, în ceea ce privește violența împotriva femeilor, mai concret și mai ales împotriva fetițelor, aș dori, pe scurt, să transmit 4-5 observații. Mai întâi, vreau să subliniez ceea ce s-a mai spus deja și faptul că e vorba de o criză umanitară profundă care apare într-un conflict armat și care are, deci, niște rădăcini profunde. De aceea e nevoie de un plan politic pentru a rezolva această situație, pentru a restabili pacea, având în vedere că e vorba de o țară care de-abia și-a câștigat independența și care nu are niciun fel de soluție la îndemână pentru a pune capăt unui conflict din ce în ce mai distrugător. De aceea cred eu că Uniunea Europeană și doamna înalt reprezentant Mogherini trebuie să-și continue eforturile pentru a găsi această soluție de pace, pașnică. Și dacă informațiile mele sunt corecte, ultima dată când s-a discutat într-un Consiliu de Afaceri Generale situația Sudanului de Sud a fost în decembrie 2014, ceea ce înseamnă că de atunci a trecut deja jumătate de an. Și situația s-a înrăutățit, războiul s-a intensificat și Poate că a venit acum momentul pentru a relua la înalt nivel politic, la nivel de Uniunea Europeană, această inițiativă decisivă împreună cu Uniunea Africană. Și de altfel, domnul Mundia ne-a spus în mod foarte clar că ne aflăm în prezența unui conflict cu caracter general, regional care nu implică doar Sudanul de Sud și deci e clar că implicarea Uniunii Africane în acest sens este necesară, este decisivă. Și de aceea, din punct de vedere politic, aș vrea să lansez un apel către Uniunea Europeană prin intermediul doamnei înalt reprezentant, Mogherini, și către Consiliul de Afaceri Externe, ca să existe o legătură și o coordonare cu Uniunea Africană. Apoi, resursele, mijloacele disponibile. Ni s-a spus că a avut loc o întrevedere cu doamna Lumar, reprezentanta Programului Națiunilor Unite pentru uh, Programul uh, Alimentar FAO și s-a spus că în primul an au fost în măsură să acopere nevoile de bază în materie de hrană dar că în al, cel de-al doilea an, odată ce uh, conflictul s-a intensificat și cu deficite acumulate din anul precedent, iată că dintr-o dată nu mai sunt în măsură să furnizeze acele alimente și acea hrană care e necesară, pentru că uh, nici țara ca atare nu mai e în măsură să producă ceva. Deci e clar că zonele producătoare, productive, agricole se află acum în situație de război și mai mult decât atât vine și vremea, vine și sezonul ploilor. Deci e clar că productivitatea scade. Și există de asemenea și o altă, un alt aspect. În momentul în care apărea sezonul acesta ploios, la un moment dat uh, uh, luptele uh, încetau. Însă acum nu mai este cazul. Aș vrea să subliniez faptul că mai sunt și alte aspecte, UNICEF și învățământ, educație. Noi, toți membrii acestei comisii, avem un interes deosebit față de acest subiect în ceea ce privește drepturile copiilor într-o astfel de situație de criză umanitară, pentru că e clar că există consecințele unor astfel de conflicte la acest nivel. Așa că o să trebuiască să luăm diferite inițiative tocmai pentru a acorda mai multe resurse pentru educația copiilor în acest context de criză. Și de aceea vreau să subliniez ceea ce a spus deja și reprezentanta UNICEF, doamna Peters, cu privire la nevoile crescânde în acest sens. Și în final aș dori să fac și o trimitere la un alt aspect o sugestie pe care mi-a făcut-o o, o, o asociație care lucrează pe teren și anume că trebuie extins conceptul acesta de zone prioritare protejate. E clar că în momentul în care trebuie să hotărâm ce resurse alocăm, e logic să te concentrezi nu pe, pe uh, acele locuri unde în mod previzibil va fi nevoie de o intervenție sporită. Și până în prezent donatorii s-au concentrat uh, pe statele Per Nile și Jonglei. Dar, din câte am înțeles eu, dacă informațiile mele sunt, conflict, sunt corecte, conflictul se extinde, ceea ce face că teritoriul acoperit trebuie să fie um, extins și trebuie să acordăm sprijin și acestor noi zone. Și, în final, deși s-a semnalat de mai multe ori, repet încă o dată, noi ne dorim să avem o legătură clară între răspunsul umanitar oferit și răspunsul oferit în materie de dezvoltare. Și aș vrea să vă întreb, în ce măsură există o cooperare între ECO și DEFCO uh, în momentul în care se pune la punct un răspuns în situație de criză? Thank you, Mr. Celeran. Mulțumesc, domn, domnul Celer. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu e prima oară când am vorbit despre Sudanul de Sud. Și, din păcate, nu ne-ați adus vești mai bune decât în trecut, chiar din potrivă. Se pare că situația se înrăutățește și este mai acută. În ianuarie 2011 m-am dus acolo ca observator al alegerilor și am văzut ce așteptări mari aveau oamenii. și cât de salutată a fost declarația de independență, dar în același timp oamenii au spus că uh, cei din uh, Sudanul de Sud uh, nu vor beneficia pentru că gangsterii, practic, liderii de grupuri o să, înceapă, să înceapă să se lupte între ei și mi se pare uh, că acest lucru este adevărat. Dacă vedem că singurele resurse uh, sunt rezervele petroliere și nu există niciun fel de producție acolo, de fapt. Pentru că firmele se retrag din cauza considerentelor de securitate și avem în vedere tot ce ne-ați spus dumneavoastră despre fluxurile de refugiați, nu doar din țară, ci și către țările vecine, Și faptul că nu există, că nu ne putem aștepta la un final al uh, luptelor, este dificil să rămâi, uh, să-ți păstrezi speranța. Fiecare dintre acordurile de încetare a focului, care au fost în număr de 5, nu au durat mai mult de uh, câteva ore situație în care trebuie să ne ocupăm de conflict într-un alt mod decât până acum. Cred că trebuie să facem apel la cei care sunt activi în zonă. Am văzut în iunie coordonatorul care a fost trimis de ONU pentru a coordona situația pe teren a fost expulzat fără niciun motiv. Și cred că Din cauza asta ne este foarte dificil să ne păstrăm încrederea în disponibilitatea de a ajunge la o rezolvare a conflictului. Și cred că comunitatea internațională trebuie să înțeleagă că nu mai e vorba doar de un conflict în Sudanul de Sud, ci uh, acesta afectează și țările vecine și cred că Comunitatea internațională trebuie să se implice. Există multe căi prin care putem uh, să fim activi. Uh, sunt lucruri pe care le-am făcut și în contextul Ucrainei, spre exemplu. Blocarea conturilor celor implicați, restricții de călătorie. Mi s-a spus că acum sunt 14.000 uh, de căști albastre în Sudanul de Sud. și trebuie să vedem modul în care se pot implica ei mai bine pentru a evita suferințele cele mai crunte. Mit, eh, wie ich schon sagte, eh, Worten werden wir în orice caz, așa cum am spus, cuvintele nu sunt suficiente pentru a ajuta pe oamenii de acolo. Avem nevoie de măsuri mai drastice. Și cred că Uniunea Europeană și în altul reprezentant precum și ONU, chiar trebuie să acționeze în consecință. Mulțumesc, doamna Heubel. Da Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să merg cam în sensul celor spuse de domnul Țeler. Trebuie acum să ne gândim și la sancțiuni. Pentru că nu se poate ca unii să vină și să hotărască absolut tot, fără ca să fie blocate averile lor, uh, ori noi știm că sunt șefi de clanuri, de triburi și că au anumite bunuri undeva în străinătate și că pot acționa așa, fără niciun fel de sancțiune. Nu. Cred eu că trebuie să acționăm. Evident, acum eu nu pot să fac o evaluare precisă, însă dacă ne uităm mai de aproape la ceea ce se întâmplă, observăm că în mod sistematic satele sunt uh, distruse, arse, uh, dispar. Deci, există ceva acolo, există un plan, există o programare a acestor intervenții. Deci noi trebuie să, uh, să, să, să vedem dacă nu cumva trebuie să ne uităm spre vârful uh, statului. Uh, oricum, nu putem exclude această posibilitate. Dacă să vorbim despre sancțiuni, ar trebui să fim atenți și să adoptăm sancțiunile cele mai potrivite. Eu sunt convins că noi trebuie să continuăm eforturile noastre, așa cum s-a făcut și până în prezent. În orice caz, trebuie să avem conținut uh, pentru toate acțiunile noastre, pentru că, da, într-adevăr, ajutor umanitar e ceva esențial. Uh, Însă ați văzut și noastră cât de greu este să uh, obții acest lucru, pentru că nu avem uh, bani suficienți și e păcat. Dar nu putem să continuăm așa. Eu am foarte multe semne de întrebare și mă întreb uh, oare uh, prezența căștilor albastre e suficientă pentru a garanta uh, niște transporturi sigure acolo? Oare e suficient acest lucru? Oare n-ar trebui să oferim o protecție suplimentară? Nu știu. N-aș vrea să mă refer la o intervenție militară, asta ar fi așa, o, ceva de ultim recurs, însă poate că am putea să instaurăm un proces de pace la un moment dat, nu? Iar pentru asta trebuie să trecem dincolo de uh, uh, negocieri, ci trebuie să și sancționăm responsabilii pe teren, concret. Trebuie să ne gândim uh, dacă nu ar trebui să avem un embargo pe arme în așa fel încât nimeni să nu mai poată să se sustragă acestor obligații. Avem nevoie de astfel de sancțiuni și dacă aceste sancțiuni sunt impuse, acestea trebuie să fie aplicate tuturor. Uh, pentru că în anumite regiuni, când mergi la, pe fata, la fața locului, vezi că discuți cu refugiați, dar dacă armele nu sunt interzise, la ce bun? Așa că trebuie să putem acționa și în această direcție, să putem discuta uh, Uh, de chestii, de lucruri foarte concrete. În orice caz, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru angajamentul dumneavoastră în favoarea acestei cauze. Președintele, înainte de a da cuvântul experților pentru a răspunde la întrebări, vreau să văd dacă eventual cineva din partea SAE dorește să ia cuvântul. This is uh, Vidi Nipol, practic. Doamna Nipol. Yes, thank you very much, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că din ceea ce am auzit aici, e clar că asta se aliniază foarte mult cu activitățile doamnei înalt reprezentant și ea astfel conlucrează cu comisia, cu ambii comisari, Stilianides. Uh, eu am fost personal, l-am însoțit pe domnul comisar în momentul în care a vizitat Sudanul de Sud și dacă ne uităm la acest subiect, e clar că e vorba de o problemă, de un dezastru care ne afectează pe toți din diferite puncte de vedere. Și, așa cum a spus și dumneavoastră, pe bună dreptate, avem impresia puternică că nu există uh, dorință reală de a ajunge la o soluție politică sau la un compromis politic. Și asta am pus și într-o declarație care a fost publicată cu ocazia Uh, declarației de aniversare a independenței luna trecută. Dorința politică nu există pentru că ambele părți cred că pot mai avea de câștigat prin acțiune militară. Și observăm că am susținut diferite eforturi de mediere de timp de un an de zile și având în vedere că vecinii Sudanului de Sud, Uganda și Sudan, au jucat un rol important uh, în sensul că au fost foarte activi și au avut interese active în Sudanul de Sud, în pacificarea acestei regiuni. E bine, avem doamna înalt reprezentant pentru Africa, domnul Alexandru Randos, care a folosit foarte mult timp în ultimele luni și a petrecut mult timp în Sudanul de Sud și a conlucrat strâns cu alți trimiși speciali din partea Regatului Unit, al Norvegiei, a SUA, a însoțit acest proces de mediere. Acum există o discuție pentru a vedea dacă nu ar mai putea fi și alte țări care să poată susține aceste eforturi de mediere, pentru că până în prezent rezultate mai puțin. Uh, Uniunea Europeană, uh, Națiunile Unite au adoptat anumite sancțiuni în ceea ce privește a șase lideri militari și sancțiuni care au fost instaurate mai devreme și întrebarea dacă nu cumva trebuie extinse aceste sancțiuni uh, se pune la nivel de uh, Consiliu. Și am mai discutat asta și în luna iunie aici la Bruxelles. Ne-am pus întrebarea oare n-ar trebui să preluăm asta și să o ducem mai departe. Nevoia aceasta de sancțiuni însă trebuie să fie susținută și de cei din regiune, să știe că aceste conturi ale liderilor uh, de fapt sunt în această regiune și va fi foarte greu să le țintim, să țintim acei lideri de vârf care să aibă un adevărat impact dacă nu avem și sprijin la fața locului. Și e clar că o discuție dificilă care, are, care este în curs în momentul de față și doamna na reprezentant o urmărește îndeaproape pentru că noi suntem de părere că soluția acum trebuie să se găsească la nivel politic. E singura cale de a găsi o soluție durabilă și trebuie să conclucrăm cu Uniunea Africană cu Națiunile Unite și Uniunea Europeană ar putea eventual să i o ideea unui embargo încă de la bun început am uh, uh, spus că uh, în momentul în care Sudanul era un stat unitar, am, am evocat această idee. Însă acum e vorba de un nou, un nou embargo care nu vine din partea Națiunilor Unite. Bun, mulțumesc, până domnul președinte, și acum experții, fiecare câte trei minute, nu mai mult. Sunt we start here with uh, Mr. De Brouwer? Domnul De Brouwer, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Multe întrebări au fost adresate către CIA și nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce a spus doamna reprezentant acolo. Eu aș adăuga totuși că, da, într-adevăr, domnul Stilianides s-a întors din, din această regiune ferm convins că trebuie să continuăm munca și că poate e nevoie și de sancțiuni la un moment dat și că asta trebuie să fie luată la nivel de Națiuni Unite și Consiliul de Securitate chiar a și luat o astfel de decizie. Uh, toate că țintele nu au fost foarte potrivite pentru că au fost uh, induși în eroare de președintele Kiev, dar uh, se mai pune și întrebarea unei eventuale sancțiuni sau unei eventuale embargo pe arme, care ar putea să fie de asemenea o altă parte a soluției. Apoi, cooperarea între diferiții directorii generale, ECO și DEFCO. Aceasta este una excelentă. Noi lucrăm cu toții mână în mână și uh, e clar că situația e atât de, de grea deocamdată în Sudanul de Sud încât uh, nu putem decât să colaborăm. Mai întâi e vorba de un răspuns de urgență și, așa cum spunea și doamna Numa, situația este oribilă. Și trebuie să, să salutăm munca depusă de agențiile Națiunilor Unite acolo, pentru că da, tocmai datorită lor am reușit să evităm o foamete drastică anul trecut și că situația nu s-a înrăutățit mai mult decât e în momentul de față. Uh, toată lumea trebuie să dea dovadă de angajament, însă în orice caz, de fiecare dată când avem o astfel de abordare dublă, în paralel, e clar că mai întâi trebuie să ținem seama de starea de urgență și să venim cu un prim răspuns de urgență pentru a construi niște capacități și pentru a promova niște conduții care să ne permită să ajungem la un nivel oarecare de reconciliere, dacă la un moment dat se poate vorbi despre asta în această regiune. Și cu acestea fiind spuse, aș vrea foarte pe scurt să mă refer la ceea ce am spus la bun început, și anume ca o consecință a conflictului, deci, pe deasupra acestui conflict, ne confruntăm acum și cu o recesiune economică. Țara aceasta e, a colapsat, pur și simplu, în sens literal. Nu mai există nimic la nivel local, uh, niciun sector de activitate. Toată lumea depinde de ajutorul umanitar pe care îl putem oferi și colegii o să vă spună mai multe pe acest subiect. Prețurile la bunuri pur și simplu au devenit uh, astronomice, o sticlă de apă sau o, o ceva pâine sau, sau, sau, sau eu știu, niște combustibil sau așa, sunt pur și simplu absolut uh, foarte, foarte scumpe. Populația nu-și poate permite. Și deci s-ar putea ca această criză să se adâncească. Deci noi trebuie să construim ceva și la acest nivel. Și de altfel, că veni vorba, scenariul cel mai prost ar fi când uh, s-ar accelera lucrurile și că, pe dincolo de criza la nivel politic, ar mai apărea și criza aceasta la nivel strict economic. Și atunci e clar că violența cu care ne confruntăm acum uh, va spori pe viitor. Acum, noi suntem prezenți în multe părți ale acestei țări, acolo unde putem fi. Evident, din punctul nostru de vedere, criteriile de intervenție uh, se bazează pe situația de urgență și încercăm să includem și copiii. Așa cum s-a spus, noi vrem să facem din educație o prioritate și acesta este și mandatul nostru la fața locului și cred că este una dintre căile cele mai bune de a rezolva o parte din problemă. Deci e clar că noi avem nevoie de sprijin și din partea Parlamentului, pentru că și Parlamentul e o autoritate bugetară și clar că în acest sens e nevoie de angajament și vă mulțumim că de pe acum pentru sprijinul pe care ni-l veți acorda. Așa că mă voi opri aici, domnule președinte, au trecut trei minute. More than four minutes. Mrs. Luma, please. Mulțumesc și acum doamna Loma. Ok, my, my, I agree. Uh, the... Sunt de acord. Salut Situația pentru Sudanul de Sud este într-adevăr una politică. Războiul trebuie să se oprească, iar noi trebuie să facem tot posibil pentru a pune capăt acestui război. Un comentariu acum în legătură cu educația. Da, educația este în criză și noi trebuie să facem tot posibilul pentru a aduce din nou copiii la școală. Fără asta, pur și simplu nu există niciun fel de speranță. Acești uh, copii nu vor ajunge decât să fie acă parte din uh, miliții Deja milițiile sunt foarte numeroase și ce vor continua copiii să facă? Să lupte la nesfârșit. Deci nu există niciun alt fel de viitor pentru țară dacă nu există educație. Aș dori să mă refer puțin și la situația macroeconomică din Sudanul de Sud. Situația este în felul următor. Este o economie bazată pe un singur produs, și anume țițeiul. Este singurul produs care aduce venit Sudanului de Sud. Știm că producția a scăzut din cauza conflictului Eh, însă și prețurile au scăzut la rândul lor, deci sunt atinși de două ori. Prin urmare, țara are acum nevoie de 300 de milioane uh, ca nevoie de cheltuieli, ca nevoie de cheltuieli și generează doar 100 de milioane. Deci este un deficit uriaș. Uh, mai mult de jumătate din aceste 100 de milioane ajung la cheltuielile militare, deci foarte puține ajung uh, la oameni. Putem uh, vedea că acum se pun presiuni pe prețuri, la țiței, alimente, apă și așa mai departe. Ori țara nu poate să facă față Uh, toți uh, cei care lucrează acolo doresc să fie plătiți uh, în dolari americani. Asta pune din nou o nouă presiune pe țară. Există foarte multe activități infracționale în Sudanul de Sud. Noi pot să spun că am asistat la furturi, asistenții noștri umanitari sunt adesea înfricoșați să își continue activitatea acolo. Suntem uh, îngrijorați uh, pentru populația uh, eban, pentru că și ei se confruntă cu foarte multe nesiguranță. Sunt foarte multe persoane care și acolo ajung să nu-și mai poată asigura hrana. Până la urmă, situația macroeconomică nu face altceva decât să afecteze situația alimentară. Ne aflăm, practic, într-o situație în care Uh, uh, sistemul medical uh, va ajunge să nu mai aibă nici măcar medicamentele de bază. Până noiembrie se va întâmpla asta în cazul în care nu se intervine. Deci e o situație în care nu luptăm doar pentru securitate, ci și ne confruntăm cu o criză a sistemului de sănătate. Pur și simplu situația s-ar putea să ajungă de necontrolat până în toamnă. Doamna Peters. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru aceste întrebări. Suntem și noi de acord că soluția ar trebui să fie una politică, însă am dorit să subliniem câteva lucruri. Este o prioritate pentru noi să continuăm să susținem agențiile um, dorim sprijin și pentru agenția noastră care să monitorizeze încălcarea flagrantă a drepturilor femeilor și copiilor. E nevoie însă de finanțare pentru asta. E de asemenea nevoie de sprijin politic pentru a putea uh, condamna aceste încălcări uh, îngrozitoare ale drepturilor femeilor și copiilor. Mulțumim Parlamentului European, uh, dar și înaltului reprezentant pentru declarația sa de săptămâna trecută de la ocazia Uh, cele de-a patra aniversări a uh, uh, activității noastre în Sudanul de Sud. Toate aceste eforturi trebuie să continue pentru că este inacceptabil ca brunalitatea încă să se petreacă, petreacă și noi să nu facem nimic. În mare invităm Serviciul European de Acțiune Externă să-și activeze toate instrumentele pentru a monitoriza într-o manieră regulată aceste încălcări ale drepturilor copiilor, femeilor și fetelor. În al doilea rând, în ceea ce privește sprijinul pentru educație, uh, S-au spus multe, nu mai am nimic adăugat decât că poate ar trebui să uh, ne gândim puțin la situația pe termen lung acestor copii. Am reușit să întoarcem la școală 400.000 de copii, însă foarte mulți au rămas pe din afară. Mulți dintre ei sunt tineri adolescenți și nu trebuie să vă spun ce li se întâmplă astăzi adolescenților, uh, nu doar în Sudanul de Sus, ci și în alte state precum cele vecine există o recrutare masivă a adolescenților uh, pentru uh, conflictele armate și pentru grupurile extremiste. Există, practic, o nevoie urgentă de a începe să investim în adolescenți pentru a le găsi alte soluții. Sunt de acord cu domnul de Bauer că există un dialog foarte bun uh, cu DGFCO aici și la fața locului, însă trebuie să vedem cum putem ajuta prin ajutor uh, pentru dezvoltare educația, pentru că educația necesită investiții masive, iar uh, finanțarea umanitară nu poate să acopere acest sprijin. Încă un aspect în legătură cu chestiunea sancțiunilor, nu vreau să fac comentarii aici, însă vreau să subliniez că atunci când se impun sancțiuni, trebuie puse la punct și uh, măsuri de protecție pentru uh, populația cea mai vulnerabilă, pentru că prima victimă a sancțiunilor uh, e întotdeauna populația, mai ales femeile și copiii. Avem foarte multe dovezi care merg în acest sens și mă voi opri aici. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Peters. Nu v-ați folosit din nou tot timpul. Domnul Mundi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din nou, aș dori doar să subliniez uh, câteva dintre aspectele pe care le-au dus în discuție antevorbitorii. Haideți să ne gândim puțin la dimensiunea regională. În multe dintre statele în care există astfel de uh, grupuri mari de refugiați, uh, întotdeauna este evident un fapt că guvernele acestor state, că vorbim de Etiopia, Uganda sau Kenya, au muncit din greu să asigure educație uh, gratuită, mai ales la nivelurile primare, sau să ofere asistență medicală chiar la acest nivel rudimentar. Însă, de îndată ce mari populații ajung uh, în aceste um, uh, zone, reușitele se diminuează. Dacă ne gândim puțin la educație, în zone precum Cuma, clasele care aveau 40 de elevi până acum, acum au 80. Dacă ne gândim la Etiopia, uh, la zonele unde au reușit să ajungă refugiații la educație, din nou se repetă povestea. Deci este foarte important uh, să susținem guvernele și comunitățile care găzduiesc uh, refugiați. Pentru că dacă nu facem asta, mai întâi distrugem ceea ce acele guverne au reușit să până la punct și apoi mai introducem un element de conflict între uh, gaste și refugiați. Apoi, un al doilea lucru pe care doream să-l menționez e aspectul sancțiunilor. Am lucrat cu câteva dintre statele din regiune care uh, și-au adus contribuția în Sudanul de Sud și sunt de acord cu vorbitorul care a spus că dacă se aplică sancțiuni, atunci uh, s-ar putea ca acestea să nici nu poată fi plătite pentru că nu există bani în bănci, banii sunt ținuți la saltea. Deci uh, sancțiunile s-ar putea să nu funcționeze. Însă mai sunt și alți uh, factori. Unii oameni își duc copiii la școală, iar aceste sancțiuni ar trebui să fie inteligente. Ele trebuie să meargă dincolo de aspectul lor obișnuit și încă ceva, sunt uh, state în acea regiune care au un interes major și influențează major regiunea. Când vorbesc despre asta, aș dori să împart vina între opoziție și guverne. M-am pregătit pentru această întâlnire și am uh, analizat puțin zonele uh, principale care au făcut ca un acord să nu fie posibil. Dacă analizăm aceste zone, putem spune că unele dintre lucruri care s-au întâmplat uh, acolo au fost uh, pur și simplu uimitoare, cele care au dus la lipsa unui acord. Deci, cred că trebuie să sporim grupul pe 5 însă trebuie să o facem într-un mod prin care acești oameni trebuie să acești oameni să ajungă să răspundă, pentru că dacă, cu cât așteptăm mai mult, uh, deja conflictul durează de 2 ani, cu atât vor mai uh, cu atât mai multe vor fi regiunile care vor fi implicate în conflict, pentru că vor uh, fi implicate și alte regiuni care acum nu suferă de pe urma conflictului. Oricum, conflictul schimbă această regiune. Înainte să înceapă conflictul, pe 15 decembrie, a existat un uh, dezacord în cadrul patii care a dus la un conflict etnic, unul militar și cine știe ce se va întâmpla peste un an sau doi, pentru că sunt afectate regiunile din Sudanul de Sud care anterior nu fusese implicate în conflict. Apoi, armatele care înconjoară pe cei doi uh, lideri au uh, uh, scăpat de sub control. Pot fi aplicate sancțiuni generalilor, însă poate ei nu sunt neapărat cei implicați în aceste conflicte. Tot procesul ar fi extrem de costisitor, cu atât mai costisitor cu cât lăsăm timpul să treacă. Mulțumim, ați depășit uh, timpul cu 5 minute. Ați făcut cu toții prezentări uh, minunate și această discuție a fost foarte utilă pe, pentru noi, așadar în numele Comisiei aș dori să vă mulțumesc. Firește, vom continua să vă oferim uh, sprijin munca dumneavoastră prețioasă. Trecem mai departe. Timp afectat întrebărilor. N-am primit întrebări pentru această întâlnire, diverse. Sunt chestiuni de adus în discuție la uh, diverse, nu? Prin urmare, trecem mai departe și anunțăm data următoarei întâlniri, 3 septembrie. Și cu aceasta încheiem activitatea Comisiei noastre pentru astăzi. A fost ultima întâlnire de înainte de vacanța de vară, prin urmare aș dori să vă urez tuturor o vară însorită și relaxantă. Ne revedem în septembrie.